Uh, ladies and gentlemen, I think we'll, uh, we'll make a start. I think all the key participants are here for our... Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui să începem. Cred că toți participanții importanți pentru prima uh, sesiune de dezbatere din această dimineață sunt deja prezenți. Vreau să vă reamintesc că de acum și până la 10 fără un sfert, colegul nostru uh, își va prezenta raportul său din proprie inițiativă, domnul Garces Ramon. E vorba de o nouă agentă pentru politica europeană de protecție a consumatorilor. Și apoi vom trece la două dosare tehnice mare, unul privind vehiculele agricole și forestiere și celelalte vehiculele cu două sau trei roți și pentru și quadricicluri. Și vom auzi raportorii și părerea comisiei. Acesta este planul pentru începutul acestei zile. Mă bucur să uh, îi urez bun venit lui Vivi Mișu de la Digi Justice, de asemenea Olivia Micu, Carina Tomblun, Gosta Petri, și de asemenea, mă bucur să urez bun venit uh, în rândurile noastre președinției. Uh, da. Domnul Nioptolemu, dacă am uh, pronunțat corect, spune președintele. Deci președintele grupului de lucru pentru drepturile consumatorilor, care este foarte binevenit în comisia noastră. Așadar, e vorba de o propunere foarte importantă, o propunere pentru care noi am cerut să putem realiza un raport din proprie inițiativă și ne bucurăm că putem să realizăm acest raport și că discutăm acest dosar. Îi dau cuvântul raportorului nostru pentru a ne prezenta primele sale impresii și să ne spună care sunt domeniile asupra cărora vrea să se focalizeze în raport. Deci, domnule Garce Ramon, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. începem activitatea comisiei noastre pe acest subiect atât de important. Și, în primul rând, vreau să vă spun că, în iulie, am primit uh, uh, instrucțiuni cu privire la acest uh, raport de care trebuie să mă ocup. E vorba de o nouă agentă pentru politica europeană de protecție a consumatorilor, pentru uh, creștere economică și creștere a încrederii consumatorilor. Pornim de la câteva premise. Există, sigur, deja discuții în acest domeniu și uh, dosare din trecut. Noua agendă vrea să stabilească măsurile necesare în momentul de față pentru a-i ajuta pe consumatori în situația economică dificilă și pentru a le crește încrederea. De exemplu, e vorba aici de suveranitatea europeană, uh, așteptăm o foaie de parcurs cu privire la căile de recurs la care pot să, uh, pe care le au la dispoziție consumatorii. În orice caz, acest subiect este uh, legat și de alte subiecte care sunt discutate în uh, Parlament și există deja mai multe poziții ale Parlamentului European adoptate în acest domeniu. Programul Orizont 2020 uh, trebuie de asemenea luat în considerare atunci când vorbim despre consumatori. În primul rând, trebuie să luăm în considerare toate aspectele care țin de uh, protecția sănătății și de durabilitatea dezvoltării acestea trebuie să fie asigurate pe viitor. Cred că este important ca acest raport uh, să fie discutat în uh, comisia noastră împreună cu toți cei interesați. Și suntem acum într-un context uh, foarte uh, particular, în contextul crizei economice și financiare. Și această criză se răsfrânge foarte mult asupra consumatorilor, mai ales în anumite state membre. Trebuie acum să ne gândim care este rolul pe care îl joacă consumatorii în uh, modelul economic și social al Europei. De asemenea, trebuie să vedem cum, ce efect are această conjunctură economică asupra consumatorilor, mai ales când ne gândim la încrederea care este atât de importantă în sistemul european, uh, sistemul economic european. Eu sunt de părere că ar trebui să-l privim pe consumator nu doar ca pe un participant la piață, ci consumatorul ar trebui să fie priviți ca uh, subiecti juridici. Uh, pentru că avem uh, uh, cetățenia europeană care conferă o serie de drepturi consumatorilor și Sigur că trebuie să ne gândim la drepturile lor, mai ales în situația actuală. Dacă ne gândim la faptul că șomajul este în creștere, um, situația ocupării este din ce în ce mai precară, puterea de comparare a oamenilor scade și uh, inegalitățile cresc constant. Acestea toate sunt aspecte care ne îngrijorează în momentul de față și care fac um, ca obiceiurile consumatorilor să se schimbe. Putem să constatăm că profilul consumatorului s-a schimbat uh, mult în ultima vreme. Aceasta este situația din momentul de față cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să vedem cum putem să luăm în considerare toate aceste caracteristici uh, Uh, în raportul pe care îl pregătim. Și, sigur, trebuie să ne gândim mai ales la grupurile de consumatori vulnerabile, ale căror drepturi trebuie protejate și organizațiile pentru protecția consumatorului trebuie implicate în discuție, pentru că foarte adesea acestea ajung să fie uh, împovărate excesiv, dată fiind uh, situația economică din momentul de față. Comisia a făcut așadar o propunere pentru o nouă agendă care este o bază foarte bună, cred, un punct de plecare bun pentru activitatea noastră. Și sigur, pornind de la această comunicare, trebuie să construim pe baza tuturor elementelor pe care le-am menționat. Așadar, uh, toate chestiunile care țin de siguranță, uh, mă refer aici la etichetare, la uh, durabilitate, la caracterul ecologic al producției, aceasta și în domeniul produselor și în domeniul serviciilor. Și toate acestea trebuie să se regăsească în textul nostru. Apoi, consider că ar trebui de asemenea să analizăm situația consumatorului european în contextul globalizării. Regulile comerțului internațional sunt cele care guvernează uh, transportul uh, de produse și de servicii și um, Sigur, e vorba de un subiect care nu este guvernat de Uniunea Europeană, ci este reglementat la nivel internațional, mai ales prin uh, OMC. Trebuie să ne gândim la piețele internaționale și la dispozițiile care Uh, există în domeniul produselor și serviciilor și modul în care acestea uh, se reflectă asupra cetățenilor europeni. Și apoi sistemul financiar este unul care îi afectează foarte mult pe consumator pentru că există anumite produse uh, financiare foarte care afectează negativ oamenii, sute de mii de cetățeni europeni au ajuns într-o situație foarte dificilă Uh, din cauza anumitor produse uh, financiare. Dacă ne gândim la Spania, de exemplu, care este foarte uh, afectată de, de această situație, de cotele preferențiale care au fost introduse, toate acestea au efecte negative asupra consumatorilor. De asemenea, în raport ar trebui să analizăm toate chestiunile care țin de protecția sănătății, de informarea cât mai bună a consumatorilor și ar trebui de asemenea să verificăm în ce măsură uh, această nouă agenda pentru protecția consumatorilor Ah, ei bine, în ce măsură va fi ea finanțată, cum va fi finanțată și care vor fi consecințele introducerii noilor dispoziții. Trebuie să vedem ce calendar de punere în aplicare ar trebui stabilit și care vor fi modalitățile pentru ca uh, dispozițiile adoptate să poată fi transpuse în realitate, să nu rămânem la nivelul uh, vorbelor goale, uh, ci să facem ceva concret pentru uh, consumatori, uh, ceea ce sigur necesită și o finanțare adecvată. Uh, cu mare plăcere ascult uh, uh, părerile colegilor, uh, vreau să primesc contribuțiile lor, uh, începând de la această primă dezbatere și pe tot parcursul elaborării raportului. Uh, dacă colegii doresc să se implice, îi uh, invit și sigur, uh, eu contez pe susținerea tuturor pentru a putea realiza un uh, raport uh, care să poată fi adoptat cu o majoritate cât mai largă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gases Ramon. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Calniete nu e aici. Nu știu dacă domnul Schwab dorește să Uh, vorbească numele PP. Domnul Schmidt va, îl va înlocui pe domnul Roșfor, doamna Rule este aici, eu sunt raportat din urmă pentru grupul meu. Și apoi, sigur, am să dau cuvântul oricărui coleg care dorește să intervină. Doamna Senalova, domnul Het, dacă doriți să vă scrieți pe lista vorbitorilor. Să începem așadar cu cine? Domnul Schwab, dacă doriți să începeți. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un semn de politețe dacă eu, ca uh, reprezentant al PPE, pot să, să spun ceva, câteva cuvinte în locul doamnei Calniete, care din păcate n-a putut să fie aici. Vreau, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Gases Ramon. Avem o propunere a Comisiei care este foarte ambițioasă. Se cunoaște faptul că anumite state membre uh, au ajuns la, uh, la, la marginea uh, posibilităților uh, lor, pentru că Uh, vorbim aici de transpunerea multor, multor reguli și dispoziții noi care au fost adoptate în ultima vreme. De aceea sunt oarecum sceptic um, în privința introducerii de noi reguli și în domeniul uh, protecției consumatorilor, pentru că s-au introdus deja foarte multe dispoziții care trebuie transpuse acum de statele membre. Dar sunt de acord cu colegul nostru, protecția consumatorilor trebuie să rămână un element important în politica europeană și uh, politica consumatorilor poate să fie eficace și eficientă dacă se bazează pe informarea, pe cunoștințele, pe educarea consumatorilor. De aceea eu văd în mod pozitiv propunerea Comisiei de a um, consolida uh, cunoștințele uh, cetățenilor, cunoștințele consumatorilor printr-un instrument de Um, care să le permită acestora să ia, uh, să facă alegeri în cunoștință de cauză, alegeri bine informate. Dar trebuie să spun că foarte important este ca acest instrument să rămână uh, fezabil, să poată fi transpus în realitate de statele membre. Și uh, concurența pentru cel mai bun produs și cel mai bun serviciu, până la urmă, necesită o decizie a consumatorului și cred că dacă consumatorul este implicat în acest uh, proces de decizie, uh, acest lucru nu poate să fie decât pozitiv pentru toată lumea. Nu vreau să mă lungesc prea mult, vreau doar să mai spun că aștept cu mare nerăbdare să văd uh, ce se va face în domeniul acțiunilor corective. Eu am auzit că există această propunere a Comisiei, dar am înțeles că această chestiune s-ar putea să fie rezolvată prin celălalt instrument de soluționare alternativă a litigilor. În orice caz, cred că va fi o discuție foarte interesantă și mă bucur să discutăm acest dosar. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! Domnul Schmidt, în numele domnului Roșfort. Mulțumesc, domnule președinte! Grupul ALDE salută noua agenda pentru protecția consumatorilor, pentru că prin uh, identificarea problemelor și a provocărilor, uh, această comunicare reprezintă o perspectivă bună de ansamblu cu privire la ceea ce s-a făcut și ceea ce mai trebuie făcut în Uniunea Europeană pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă și pentru a-i proteja și a le consolida drepturile. Susținem orientarea generală a documentului, care este una excelentă. Dați-mi în primul rând să subliniez câteva puncte. În primul rând, suntem de acord cu acțiunile prevăzute de Comisie până în 2014, care să asigure uh, siguranța produselor și a serviciilor. Mă gândesc aici mai la revizuirea cadrului legislativ privind siguranța produselor. De asemenea, salutăm discuția noului, noi, noi cărți verzi cu privire la protecția consumatorilor vulnerabili. Apoi, îmbunătățirea punerii în aplicare uh, și asigurarea drepturilor de acțiune colectivă trebuie să fie realizate într-un mod ferm. Parlamentul negociază directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor și, de asemenea, regulamentul referitor la soluționarea litigilor. Aceste instrumente vor fi un mare pas înainte pentru ca toți consumatorii din Uniunea Europeană să poată să își exercite drepturile în justiție. Și un uh, comentariu personal. Eu am fost întotdeauna în favoarea acțiunilor colective, dar știu că este o chestiune, o discuție dificilă în toate grupurile. Uh, Apoi, în al treilea rând, un alt subiect important este necesitatea de a îmbunătăți cunoștințele uh, cetățenilor noștri cu privire la drepturile pe care le au în calitate de consumatori. Trebuie să lucrăm în acest sens. E o provocare pentru noi toți să găsim calea cea bună de a le oferi consumatorilor noștri informațiile potrivite la momentul potrivit, astfel încât aceștia să-și cunoască drepturile și să poată să își asume deciziile într-un mediu care crește tot mai mult în complexitate. Să nu uităm că trebuie să creștem transparența pieței interne, de exemplu, să furnizăm consumatorilor informații comparabile, accesibile și fiabile, mai ales în cazul transfrontaliere. Trebuie să-i ajutăm să compare, să poată compara nu doar prețurile, ci și uh, calitatea sau durabilitatea bunurilor și serviciilor. Și una dintre modalitățile de abordare ar fi să încurajăm uh, site-urile web comparative în Uniunea Europeană. Comisia spune în comunicarea sa că acestea sunt utilizate tot mai mult de consumatori pentru cumpărăturile lor de zi cu zi. Uh, și în programul consumatorilor 2014-2020, care se discută în momentul de față cu Consiliul și Parlamentul European, Parlamentul European susține că e foarte important, e necesar să se dezvolte astfel de site-uri web și, de asemenea, coduri de conduite la nivel european pentru a asigura că aceste pagini web nu uh, induc consumatorii în eroare. Domnul Rochefort Uh, așteaptă cu nerăbdare o, discuțiile și o bună, sper într-o bună colaborare cu raportorul. Mulțumesc! Doamna Rulă, mulțumim și noi salutăm cele spuse de raportor, salutăm inițiativa Comisiei și așteptăm uh, această dezbatere interesantă. Cu toate acestea, de la bun început vreau să atrag atenția că nu ar trebui să încercăm să dublăm eforturile, pentru că Uh, ce se spune despre paginile web, de exemplu, eu aș aștepta să văd ce se întâmplă cu raportul domnului Roșfort pentru a vedea dacă mai avem nevoie de pași suplimentari, um, să nu ne dublăm inițiativele. Uh, mi se pare corect să analizăm ceea ce planifică acum Comisia în domeniul uh, directivei privind siguranța produselor de interes general și, sigur, Uh, sistemele de uh, supraveghere a pieței sunt foarte importante, pentru că fără ele degeaba adoptăm uh, tot felul de reguli. Și am auzit deja tot felul de critici cum că nu există standarde în Europa cu privire la supravegherea pieței. Și cred că aici rapid ar trebui să verificăm cum stau lucrurile. Comisia deja de ani de zile a anunțat că va face ceva în acest sens și în acest an în cadrul Single Market Act 2 și eu aștept dacă, să văd dacă va face ceva și ce va face. În ceea ce privește acțiunile colective, respective. Da, va trebui să discutăm uh, și acest lucru. Ce mi se pare mie mai important, mie personal, trebuie să vă spun că sunt, uh, eu sunt oarecum sceptică cu privire la informațiile oferite consumatorilor. Pentru că dacă ne uităm acum la ce s-a întâmplat cu directiva privind drepturile consumatorilor, vedem foarte clar că foarte mulți consumatori sunt pur și simplu inundați de informații și nu știu cum să le folosească. Pentru că Uh, consumatorii care nu înțeleg această informație sau uh, nu sunt suficient de educați au probleme când li se oferă atât de multă informație. Deci nu cred că ar trebui să accentuăm prea mult uh, acest uh, pilon pentru că acesta, se, uh, acesta este în beneficiul unei părți um, a consumatorilor. Există și alți consumatori pentru care această abordare nu funcționează. Și, bun, uh, sigur, consumatorul uh, trebuie să poată avea acces la informații și să poată să uh, compare informațiile. Acest lucru este util, dar trebuie să fie bine țintit și să nu îl obosească, să nu-i depășească capacitățile de înțelegere a consumatorului. Președintele, mulțumesc, Haiderule. Acum câteva cuvinte din partea mea ca raportor din umbră, din partea grupului meu. Uh, Vreau să continui ce spunea Heidi și anume Comisia a publicat în iulie uh, niște documente foarte interesante care se referă la uh, conștientizarea și îmbunătățirea informațiilor pe care le au consumatorii. Și se vorbește acolo despre mm, consumatorii care trebuie să fie um, să, să capete niște cunoștințe și niște competențe cât mai mari. Uh, se vorbește și despre mm, supraîncărcarea cu informații, iar uh, noi, atunci când avem de-a face, de exemplu, cu domenii ca etichetarea, am avut întotdeauna o viziune foarte clară aici. Doamna McCarthy mi-aduc aminte că a fost responsabilă de un astfel de subiect. Și mai sunt uh, două aspecte la care trebuie să ne uităm aici în contextul agendei uh, pentru protecția consumatorilor și anume într- uh, trebuie să ținem cont de acest context de restricții bugetare în statele membre. În același timp trebuie să vedem care este cel mai bun mod de a um, aduce o plus valoare, de a, de a îi sprijini pe uh, consumatori, mai ales din punct de vedere al furnizării informațiilor și asta la nivel transfrontalier, pentru că avem de-a face cu o piață unică. Așadar, aspectele legate de informațiile privind uh, siguranța produselor, precum și asigurarea securității, siguranței acestor produse, protecția împotriva contrafacerii, sunt deosebit de importante și trebuie să se bucure de atenția noastră. Domnul Gustafsson spunea că uh, Uh, și consumatorii uh, cunosc aceleași restricții bugetare. Și trebuie să ne asigurăm că dacă se orientează către produsele cele mai ieftine, acest lucru nu implică și pericolul uh, alegerii unor produse contrafăcute. Sunt lucruri pe care trebuie să le includem în propunerea noastră. Sunt foarte multe aspecte pe care suntem de acord uh, și probabil că vom uh, reuși să integrăm niște inițiative care sunt deja în curs și pe care putem să le corelăm cu mm, avizul nostru. În al doilea rând, trebuie să vorbim și despre aplicare, despre implementare. Am lucrat deja pe directiva privind practicile comerciale neloiale, care a fost primul demers de armonizare a drepturilor consumatorilor la nivel european. Și aici Eșecurile care s-au înregistrat se datorează lipsei unor uh, mecanisme de implementare. Și consumatorii trebuie să fie uh, informați asupra drepturilor lor și cred că această misiune aparține în primul rând nivelului național. Este adevărat că nu există fonduri pentru um, campanii paneuropene și atunci trebuie să fim realiști și trebuie să încurajăm statele membre să uh, creeze niște puncte de acces uh, cât mai simple și cât mai vizibile pentru informarea consumatorilor. Și mă gândesc la acele puncte de contact care există și uh, societatea civilă poate juca un rol foarte important în acest sens. Acum, uitându-ne la programele pentru viitor, uh, mă bucur să văd că Uh, se vorbește și despre revizuirea pachetului privind uh, călătoriile și probabil că acest domeniu va evolua și pe viitor. Știu că uh, este un domeniu care evoluează foarte mult și datorită um, internetului și datorită tuturor instrumentelor online. Și trebuie să Um, corelăm aici um, aceste aspecte și cu cele legate de serviciile financiare, unde am cerut o, o abordare um, coordonată, mai ales din punctul de vedere al protecției consumatorilor, celor care achiziționează astfel de pachete de călătorie. Și în încheiere, câteva uh, cuvinte despre creditele de consum. Este un raport uh, de altfel, există un raport de altfel pe acest subiect și trebuie să ne asigurăm că și aici lucrurile avansează. Și acum chiar voi încheia uh, cu un domeniu care știu că este interesant pentru comisie și știu că acest domeniu este interesant așadar pentru comisie, știu că există inițiative uh, suplimentare și complementare și în celelalte comisii și mă refer la uh, Um, domeniul uh, uh, autovehiculelor de ocazie. Și este un domeniu în care există foarte multe uh, riscuri de practici neloiale prin descrieri incomplete sau incorrecte ale autovehiculelor și aici ar trebui să ne gândim uh, la înregistrarea, înmatricularea transfrontalieră a autovehiculelor și la mm, toate aspectele legate de siguranță, de securitate. Și există deja informații în acest sens, există baze de date uh, care trebuie să fie utilizate și propuneri care au fost uh, deja înaintate și trebuie să vedem împreună cu Comisia dacă nu putem uh, um, adăuga aici o dimensiune axată pe protecția consumatorilor. Și știu că există un uh, sistem non-profit care nu costă nimic și care înregistrează aceste date. Este un uh, sistem care există deja din 2004 în Belgia. Nu știu dacă uh, mursele dumneavoastră utilizează acest sistem, dar poate fi uh, folosit ca un punct de plecare pentru o inițiativă mai largă. Putem așadar corela uh, propunerea noastră cu niște inițiative care se află deja în curs și care ar putea să aducă o plus valoare. Iată contribuția mea pentru astăzi și acum uh, dau cuvântul celorlalți colegi, doamna, Sela, doamna Senalova, doamna Haidt. Mai dorește cineva să vorbească despre agenda de protecția a consumatorilor? Doamna Senalova. Ja bych chtěla poděkovat kom- Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru comunicarea e făcută și pentru acest prim punct de discuție și aș dori să subliniez câteva aspecte. În primul rând, ce a spus uh, și domnul președinte și doamna Rule, este foarte important să îmbunătățim conștientizarea consumatorilor și din acest punct de vedere nu trebuie să vorbim numai despre uh, produse și servicii specifice care să permită consumatorilor să facă o alegere avizată. Trebuie de asemenea să întărim participarea consumatorilor europeni la procesul de uh, formulare a politicilor. Este o ocazie de a implica mai mult organizațiile consumatorilor, asociațiile de consumatori uh, și de a îmbunătăți activitatea acestora, lucru care nu funcționează foarte bine în multe state membre. Trebuie să existe consultări mai bune, trebuie să existe posibilitatea de a aplica acest proces în uh, cât mai multe limbi ale Uniunii Europene pentru a uh, rezolva problema deficitului democratic și a recăpăta încrederea consumatorilor. Conștientizarea consumatorilor nu trebuie să fie un simplu uh, mesaj, uh, uh, un gol de conținut, trebuie să asigurăm o adevărată protecție a consumatorilor. De aceea informațiile sunt deosebit de importante și apreciez accentul care cade pe drepturile consumatorilor și um, subliniez aici um, declarația făcută de Comitetul Economic și Social care ne-a spus că așteaptă o propunere concretă privind um, acțiunea colectivă. Cred că acest mecanism ar trebui să uh, fie parte integrantă din politica uh, privind protecția consumatorilor și ar trebui promovat. Mulțumesc, uh, doamna Haidt. Mulțumesc. Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru această prezentare introductivă. Susțin pe deplin uh, problematicile menționate aici în această criză financiară și în uh, într-o lume în care consumul este din ce în ce mai uh, crescut, este foarte important ca Uniunea Europeană să tindă către nivelul cel mai înalt de protecție. Este foarte important să încercăm în mod constant să um, avansăm în acest uh, domeniu al uh, protecției consumatorilor, să punem accentul pe supraveghere, pe control. Este așadar important să continuăm cu uh, implementarea dosarelor de care ne ocupăm. Acum, vorbim despre consumatori. Haideți să ne gândim la consumatorii tineri și acum două săptămâni m-am întâlnit cu uh, reprezentanții uh, consumatorilor tineri din Europa la o, o reuniune în Bruxelles și uh, am discutat uh, cu um, consumatorii cu handicap, uh, cei care nevăzătorii, uh, surdomuții, cei care nu au acces la informațiile legate de produsele pe care le consumă și m-au întrebat despre posibilitatea utilizării alfabetului Braille pentru uh, aceste aspecte. Este foarte important să direcționăm discuția și în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mai dorește cineva să contribuie la discuția privind agenda de protecție a consumatorilor? Voi da acum uh, cuvântul uh, comisiei uh, din partea DG Sanco și DG Justice. și de asemenea îl avem și pe șeful, pe responsabilul grupului de lucru din partea comisiei care va vorbi și el imediat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Îmi uh, face o deosebită plăcere să uh, reprezint și DG Sanco și DG Justice, deși eu aparțin ultimea dintre ele. Și sunt aici pentru a spune câteva cuvinte despre mm, agenda pentru politica europeană de protecție a consumatorilor, care a fost adoptată în mai, iar astăzi avem această primă dezbatere. În același timp, însă, la ora zece va avea o dezbatere și uh, în cadrul Consiliului Concurenței la Luxemburg, unde se va discuta exact această agendă. Sigur că înțelegem cu toții că atunci când cheltuielile de consum reprezintă 56% din PIB, o mm, îmbunătățire a capacității uh, și, și protecției consumatorilor este uh, un element deosebit de important, uh, important și pentru creșterea economică. Și această agendă um, pentru politica europeană de protecție a consumatorilor își propune să uh, ofere calea pentru atingerea acestor obiective. Și dacă vă aduceți aminte, am discutat despre o strategie globală uh, privind consumatorii. Deja de mulți ani vorbim despre modul în care trebuie să să uh, acționăm aici, iar astăzi ne aflăm în fața dumneavoastră pentru a dezbate uh, ceea ce s-a făcut până acum și cum putem uh, aduce o diferență. Salut activitățile uh, acestei uh, comisii și mai ales uh, raportul Trandafilidis care a adus, o contribu- care a adus un, uh, un input foarte interesant aici. În această um, perioadă de resurse limitate trebuie să facem mai multe cu mai puțin bani și atunci avem nevoie de o mai bună coordonare, de o mai bună cooperare, de experiențe împărtășite și de acțiuni comune. De asemenea, uh, este responsabilitatea statelor membre să se asigure că autoritățile naționale de implementare dispun de resursele necesare pentru a-și îndeplini misiunile. Comisia asigură o monitorizare a implementării întregii legislații privind protecția consumatorilor la nivel european uh, și uh, asigurăm acest proces uh, în cât de bine putem, uh, direcționând toate resursele posibile aici și de asemenea ne vom ocupa și de directiva privind protecția mm, drepturilor consumatorilor care va fi pusă în aplicare începând cu acest an. Consumatorii trebuie să aibă acces uh, uh, de asemenea la uh, mecanisme de acțiune colectivă și propunerea noastră privind soluționarea alternativă a litigiilor este centrală aici. Ați vorbit și despre organizațiile consumatorilor. O voce puternică a consumatorilor este o precondiție pentru aplicarea politicilor privind protecția consumatorilor. Avem nevoie de sprijin din partea guvernelor naționale uh, pentru a putea uh, pune în aplicare această agendă de protecție a consumatorilor care vizează de altfel și o uh, întărire a capacității acestor organizații ale consumatorilor avem nevoie de, de sprijinul acestora pentru a putea combate um, practicile neloiale. Uh, partea digitală, partea alimentară, partea de transporturi. Uh, acestea sunt um, prioritățile care au fost identificate pentru această agendă de politică europeană de protecție a consumatorilor, ca fiind de altfel prioritățile uh, consumatorilor și prioritățile din punct de vedere al bugetelor acestor consumatori. Pornind de la aceste aspecte, trebuie să identificăm uh, mai bine modelele de consum, precum și nevoile uh, consumatorilor vulnerabili. În încheiere, aș um, sublinia importanța programelor financiare. Uh, mă refer la programul pentru protecția consumatorilor 2014-2020 și la programul privind protecția cetățenilor, care vor veni să sprijine implementarea acestei agende începând cu 2014. Sunt programe destul de mici, dar uh, servesc ca un catalizator al politicii uh, privind protecția consumatorilor la nivel european. Cred că această agendă europeană uh, oferă un cadru de politică și înainte de a vă mulțumi pentru atenție, trebuie să vă confirm că uh, revizuirea uh, legislației privind pachetele de călătorii uh, Uh, va fi pe agenda noastră de lucru începând cu 2013. Mulțumesc foarte mult! Doamnă Mișu, mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat uh, prioritățile dumneavoastră și sunt sigur că raportorul și colegii noștri confirmă aceste priorități. Și acum domnul Tolomu din partea Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție ceea ce au spus diferiții membri. Vreau să salut pe toată lumea și să spun că mă bucur că am ocazia să fiu prezent astăzi aici și să vă spun câte ceva despre ce a reușit să facă președinția în domeniul uh, politicii de protecție a consumatorilor. <clears throat> Și, bineînțeles, <clears throat> că ce ne interesează este program, perioada de programare financiară care începe în 2014. Așa cum vi s-a spus, um, are loc la Luxemburg astăzi Consiliu, unde se va discuta această agendă. Există mai multe obiective și mai multe ținte fixate de către Consiliu, care de asemenea vor fi discutate astăzi de către ministrii pe probleme de competitivitate. Programul pentru consumator, acest uh, regulament care va oferi finanțare pentru întreaga agendă destinată consumatorilor, Discuțiile pe aceste teme au uh, evoluat foarte bine și noi suntem optimiști, considerăm că va exista un rezultat pozitiv. În ce privește proiectul de rezoluție care a fost pregătit și care se va discuta la Luxemburg, există acest uh, optimism. Și noi suntem uh, bucuroși de faptul că s-a vorbit despre protecția consumatorului atât în ce privește bunurile alimentare și nealimentare, se consolidează cadrul legislativ. În plus, trebuie să ținem cont de noua situație de pe piețe. Consumatorii au nevoie să fie mai bine informați, să aibă o idee cât mai precisă despre prețuri și ce reprezintă acestea Trebuie să îmbunătățim legislația în ansamblul său, pentru că dacă nu avem un cadru legislativ adecvat, dacă nu avem informații suficiente disponibile, atunci nu putem să vorbim despre o adevărată protecție a consumatorilor. Trebuie în plus să putem să ajustăm politicile la uh, realitățile uh, zilnice. Trebuie să ținem cont și de evoluțiile de pe piața digitală, despre uh, piețele electronice și să ne gândim și la categoriile de, de consumatori mai vulnerabile, așa cum au spus mai mulți uh, vorbitori aici. Așa să vă mai spun, domnule președinte, că consumatorii sunt motorul economiei. Ei reprezintă 56% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. Așadar, noi credem că decizia Consiliului va reprezenta un mesaj foarte puternic pe care îl vom trimite uh, cetățenilor pentru că vom arăta că ne pasă de uh, aspectele uh, de dezvoltare din societatea noastră și că nu uităm nici fenomenele contemporane, globalizarea, delocalizarea producției, nevoia de garantare a calității. Mulți consumatori nu mai au încredere în piață și nu prea știu exact unde să se poziționeze. Acest uh, climat trebuie să fie modificat. Avem nevoie de legislație pentru a proteja consumatorii, pentru că ea este pertinentă nu doar pentru aceștia din urmă, ci și pentru întreprinderile producătoare. Așa cum ați mai menționat, domnule președinte, nu va exista o punere în aplicare adecvată dacă nu asociem și companiile și asociațiile patronale și asociațiile de consumatori, trebuie să implicăm pe toată lumea astfel încât consumatorii nu numai să-și cunoască drepturile, dar să poată să și le revendice. Și atunci este nevoie de un angajament serios din partea Uniunii, din partea statelor membre. Punerea în aplicare a legislației este indispensabilă, cum spuneam, pentru a mări încrederea consumatorilor și pentru a le da mai multă putere. Și am ținut cont și de uh, textul votat la Parlamentul European în 2008 în ce privește drepturile consumatorilor, precum și de um, segmentul legat de protecția consumatorului din strategia Europa 2020 și de declarația din uh, mai 2010 cu privire la agenda digitală și nevoia de a mări încrederea consumatorilor în piața internă. De asemenea, am făcut trimitere la rezultatele, eh, la concluziile Consiliului din eh, mai și ne dorim să relansăm piața internă. Și un ultim punct de referință a fost eh, raportul Comisiei de pe 12 mai 2012 în ce privește drepturile consumatorilor vulnerabili. Președinția consideră că datorită rezoluției și acestui regulament se trimite un mesaj foarte clar pentru ca să putem ieși din această criză economică. Consumatorul este elementul cheie. Am cer scuze dacă am uh, vorbit prea mult dar este o chestiune deosebit de importantă, deoarece consumatorul se află în centrul pieței interne și ca atare nu poate să fie neglijat. Vă mulțumim, spune președintele, nu așa des primim un raport atât de detaliat din partea Consiliului în ce privește poziția sa, e foarte neobișnuit și e binevenit. Și sperăm că și rezultatul final va fi ca atare. Știu care este proiectul și ne-am dorit dacă, ă, ca și la noi să existe o adoptare potrivit așteptărilor. Mulțumesc. În încheiere am să dau domnului raportar posibilitatea de a trage concluziile. Vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor în timpul acestei prime dezbateri. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru informațiile suplimentare care ne-au fost furnizate și pe care le voi lua în considerare. Trebuie să vedem exact care va fi și avizul Comitetului Economic și Social și al Comitetului Regiunilor. Odată ce vom avea la dispoziție toate materialele, cred că această agendă a consumatorilor va deveni un instrument deosebit de important și am înțeles foarte bine care erau obiectivele. În ce privește calendarul, după acest prim schimb de opinii, ne așteptăm ca în aprilie-mai 2013 să putem să supunem acest raport la vot în plenară. Și ideea ar fi ca pe 26 decembrie să vă prezint 27 uh, uh, decembrie să vă prezint primul proiect de raport în această comisie. Și având uh, și toată lumea cunoaște procede, amendamentele, încă o dată vă mulțumesc pentru că eu vreau să fiu deschis la toate discuțiile și să aștept contribuțiile dumneavoastră pentru a îmbogăți acest raport. Bine, foarte bine. Mulțumesc. Așteptăm raportul dumneavoastră o să aveți timp până pe 26 noiembrie, spune președintele, ca să-l scrieți și eh, termenul limită de punere amendamentelor va fi pe 10 ianuarie, deci în timpul vacanței de Crăciun veți avea timp să-l scrieți și examinarea amendamentelor de compromis va avea loc eh, în februarie. Este un calendar destul de lung, dar eh, nu cred că ne strică să acordăm suficient timp acestui subiect. Dragi colegi, uh, suntem puțin în întârziere, dar sunt convins că vom putea să recuperăm din timpul pierdut în timpul voturilor și mă bucur că deja multă lume este în sală și atunci profit de această prezență numeroasă pentru a vă face câteva comunicări, dar rog să fie și liniște în sală. Mai întâi vreau să reamintesc membrilor că probabil că ați primit un o invitație la programul organizat în Parlamentul European cu ocazia aniversării a 20 de ani de la lansarea pieței interne, program care va începe uh, luna viitoare. Uh, știți că nu putem să beneficiem de hemiciclu, deci ca tare nu o să putem să primim atât de multă lume cât am fi dori. Va începe la ora 10 cu un discurs uh, de bun venit, va fi prezent domnul Barroso și va fi prezent inclusiv și domnul Delor. Și vom avea un mesaj video și din partea domnului Mario Monti. De asemenea, vom avea și pe domnul vicepreședinte lui Grec și doamna Rosa Tub și alți invitați, precum John Daly și după pauza de prânz, domnul uh, Barnier uh, va lua cuvântul, precum și reprezentantul Consiliului și domnul Andreas Schwab. Domnul Mandels și domnul Barnier vor oferi un premiu unor tineri din generația 1982. Deci o mulțime de lucruri interesante în acest program și sper că membrii vor fi prezenți și dacă doriți să aflați mai multe detalii pe internet, din câte mi s-a spus mie, s-au vândut toate biletele, <laughs> spune președintele, dar dacă sunteți neapărat interesat, cred că puteți să consultați serviciile Parlamentului și să obțineți un loc. Vreau să reamintesc faptul că colegul nostru um, din Danemarca va, se va întoarce în colega noastră în Danemarca se va reîntoarce în uh, țara sa de origine și este ultima reuniune la care participă astăzi și doream să-i urăm mult succes în continuare. Acum trecem la prezentarea rezultatului trialogurilor pe două dosare foarte importante și asupra cărora am lucrat multă vreme. Nu știu cine va vorbi în numele comisiei. A, Barbara va vorbi în numele comisiei de la DJ Enterprise. De asemenea, mă bucur să-i urez bun venit doamnei Maria Uh, Țiglu, care a fost președinta grupului de lucru aferent de la Consiliu. Și o să vă dau cuvântul ca să puteți să faceți un rezumat a celor două dosare. Putem să spunem că au fost niște negocieri dure, ținând cont de cât de mult timp ne-a trebuit ca să lucrăm și să ajungem la acest rezultat pe aceste două dosare. Și rezultatul acesta va fi prezentat la plenara din noiembrie. Am primit o scrisoare din partea Consiliului care ne-a spus că dacă noi vom uh, adopta rezultatul trialogurilor, atunci și Consiliul va fi de acord. Domnul Coferati va vorbi în domnul numelui Panțeri în ce privește tractoarele. Da, haideți să începem cu tractoarele. Domnul Coferati, în numele raportorului domnului Pan, domnul Panțeri, ne va prezenta uh, rezultatul trialogului în ce privește tractoarele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Panțeri își cere scuze pentru că nu a putut să fie prezent pentru că este în Tunisia, în calitatea sa de președinte al delegației interparlamentare cu um, țările din Maghreb și m-a rugat să mulțumesc din suflet raportorilor din umbră, secretariatului Parlamentului și tuturor celor care și-au adus contribuția la această discuție și la realizarea obiectivelor care inițial păreau foarte complicate, dar din fericire în timpul trialogului toate au fost soluționate. Vreau să reamintesc care au fost prioritățile negocierilor. Cele discus, descrise în articolele 7 și 8 în ce privește cerințele cu privire la uh, siguranța funcțională și ocupațională. Apoi uh, capitolul 16 în ce privește uh, um, activitățile de uh, um, mentenență și, în sfârșit, articolul cu privire la intrările în vigoare. A discuția articolele 78 a avut un deznodământ pozitiv. A fost lungă, sensibilă, așa cum se întâmplă cu discuțiile uh, foarte tehnice, dar concluzia la care s-a ajuns, cum spuneam, este una pozitivă, deoarece în procesul de omologare au fost incluse numeroase cerințe cu privire la siguranța funcțională, așa cum uh, s-a solicitat. Și în plus, cerințele cu privire la siguranța ocupațională au fost uh, luate în considerare sistemele de ajutor pentru controlul autovehiculului electricitatea statică, sistemele de trailer, iar începe și cerințele cu privire la siguranță, e mult mai importantă protecția împotriva căderii obiectelor sau împotriva căderii, accidentarea operatorilor și fiabilitatea sistemelor de control și de oprire automată în caz de urgență. Ca tare, munca de la comisia noastră Uh, s-a reflectat foarte bine și a fost luată în considerare în timpul trialogului. Acum, în ce privește capitolul 16, compromisul ține cont de specificitatea acestui sector, astfel încât informațiile care vor fi furnizate vor fi bine modulate și se va garanta un acces non-discriminatoriu la informațiile ca atare, atât pentru operatorii autorizați, cât și pentru cei uh, independenți vor exista informații standard care vor include specificitatea uh, a produselor uh, care au fost fabricate în serie, pentru că știți că aici era un uh, aspect foarte delicat. Acum, în ce privește intrarea în vigoare, s-a ținut cont de cerința multor colegi și reluată în propunerea trimisă de comisia noastră uh, de a exista o intrare în vigoare cu date diferențiate pentru vehiculele uh, uh, nou produse. Ca atare, se confirmă data unică de intrare în vigoare a regulamentului și, pe de altă parte, pot să existe uh, um, un anumit nivel de flexibilitate care a fost solicitat și a fost obținut. Din aceste motive, eu am uh, rezumat principalele realizări ale acestui trialog și evaluarea colegului Panțer este una pozitivă și dumnealui solicită comisiei să sprijine aceste rezultate uh, prin intermediul uh, votului pe care va trebui să îl exprimăm peste câteva momente. Mulțumesc! Uh, Președintele, vă mulțumim. Cred că a fost un rezumat foarte bun al acestor realizări importante ale obținute de echipa de negociere. Vă spun care au fost raportorii din umbră, Andreas Schwab, Salmandes Haderulă și cu mine. Noi am fost implicați, de asemenea doamna Salvini apoi. Dorește vreunul dintre raportorii din umbră să intervină? Nu? Bine. Atunci, uh, cred că ar fi bine să ascultăm părerea Consiliului și Comisiei și, uh, de asemenea, celuilalt coleg, domnul Van de Cam, să vorbesc despre propunerea lui și apoi vom vota cele două propuneri împreună. Mulțumesc, uh, domnule președinte și eu, ca și colegul meu italian, vreau să-mi exprim uh, mulțumirile călduroase tuturor celor din echipa. Uh, de asemenea, vreau să mulțumesc și reprezentanților Consiliului și Comisiei, uh, tuturor celor care m-au susținut în această muncă din ultimii doi ani. În noiembrie 2010, în președinția belgiană, am început lucrul la acest dosar. Apoi a urmat președinția maghiară, Polonia, polonă, daneză și cipriotă și uh, am colaborat cu toate acestea. Deci a fost o experiență foarte europeană. Raportorii um, din umbră, mai ales doamna Westphal și doamna Rulă, uh, um, m-au ajutat foarte mult pe mine ca uh, olandez să colaborez cu disciplina germană. A fost o colaborare de mare succes, deci. Acest regulament, domnule președinte, va contribui la uh, o industrie pentru vehicule cu două sau trei roți și quadricicluri e mult mai modernă și mai funcțională, mai bine funcțională în uh, Europa. Uh, să ne gândim aici că fixăm niște standarde și pentru piața noastră, dar și pentru piața internațională și colegii noștri din China și din Corea vor putea de asemenea să aplice regulile pe care noi le uh, adoptăm uh, industria noastră va avea vreme să să pună în aplicare toate cerințele regulamentului. Un, uh, o chestiune foarte importantă este sistemul de frânare pentru Uh, motorete și motociclete și uh, știți și dumneavoastră, domnule președinte, uh, că este întotdeauna o provocare să fie implicat președintele comisiei în calitate de raportor din umbră. Ați fost foarte, foarte implicat în această dezbatere și ne-am pus de acord că în următorii patru ani Comisia Europeană va realiza o analiză a costurilor și efectelor a uh, sistemul uh, sistemului de frânare cu antiblocare la motorete și motociclete uh, pentru a vedea în ce măsură este oportună introducerea acestuia. De asemenea, am discutat foarte mult uh, cu um, posesorii de motociclete din Regatul Unit care se temeau că vor trebui să respecte niște cerințe prea stricte. Um, Așadar, am uh, făcut un, am un compromis cu aceștia, permițându-le uh, să, modi, să, aduce, să aducă modificări, fără să crească însă prea mult uh, puterea autovehiculelor. De asemenea, în decembrie 2013 sau până în decembrie 2013, Uh, trebuie să se realizeze o uh, analiză din partea Comisiei cu privire la următorul pas, la Euro 5, pentru că uh, motoarele trebuie să devină mai ecologice și vrem să ne asigurăm că până în 2016 standardul de emisie 4 va fi uh, introdus uh, și uh, standardul Euro 5 pentru motoarele mai puternice Eh, știm că și motoretele și motocicletele cauzează destul de multă poluare, de aceea și acestea trebuie să se supună standardelor eh, reduse de emisii. Și eh, împreună cu domnul Panțeri ne-am pus de acord și asupra tuturor categoriilor industriale la care ne referim și sper că și industria își dă seama de obligație pe care și le asumă. Știu că nu este întotdeauna ușor să faci modificări, Uh, dar cred că în acest trialog am reușit să ajungem la un acord bun, totuși. Și pentru a încheia, industria va avea timp suficient să se conformeze față de noile uh, cereri, pentru că pachetul intră în vigoare în 1 uh, ianuarie 2016 și nu 2014, cum era înainte. Bun, mi se pare că durează prea mult, ne mișcăm prea încet, că și mie îmi plac motoretele și îmi plac cele rapide, de fapt, dar asta este. Um, trialogul informal a fost încheiat în primă lectură. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Van de Camp, vă mulțumim pentru modul în care ați condus dezbaterea și sper că faptul că eu am fost și raportor din umbră și președinte nu v-a intimidat uh, prea mult. Um, ați auzit doamna Vesfal, domnul Manders, doamna Ruile și cu mine suntem raportori din umbră. Dorește cineva să intervină dintre aceștia? Nu mulțumesc. Atunci am să o invit pe Barbara Bombisuto, care a urmărit acest uh, trialog uh, și a fost în grupul de lucru al Consiliului, să comenteze cele două propuneri și apoi am să dau uh, cuvântul doamnei Tsingu și apoi vom supune la vot ambele rezultatele negocierilor. Reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, vreau să mulțumesc celor doi raportori, domnul Panțeri, domnul Fantecam, vreau să mulțumesc președintelui Comisiei, raportorilor din umbră, secretariatului IMCO și tuturor celor care s-au implicat în acest dosar destul, în aceste dosare destul de tehnice și complicate, dar care vor aduce beneficii enorme pentru siguranță, pentru mediu și pentru cetățenii europeni în general uh, cred într-adevăr că am ajuns la un compromis foarte bun și echilibrat. Chestiunile controversate care au fost discutate au fost uh, relatate deja de domnul uh, Coferati și domnul Fanecamp uh, și pe fiecare punct controversat am ajuns la o formulare foarte bună. Aceste două texte sunt ambițioase din punct de vedere ecologic, din punct de vedere al protejării Uh, siguranței. În același timp, uh, producătorii au uh, căpătat o perioadă de tranziție suficientă pentru a se putea adapta. Um, și nu în cele din urmă, am introdus și dispoziții privind monitorizarea pieței, um, mai ales în beneficiul cetățenilor. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați pentru toate eforturile investite. Președintele, și noi vă mulțumim. Vreau să vă rog să transmiteți uh, cele mai bune uh, gânduri și uh, președintelui grupului de lucru și, de asemenea, are acum ultimul cuvânt doamna Țingu în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, dragi raportori, stimați deputații ai Comisiei IMCO, avem în spate doi ani și jumătate de discuții foarte intense în Consiliu, dar în sfârșit am ajuns la un acord. Trebuie să vă spun că această perioadă foarte îndelungată s-a deturat mai ales uh, Consiliului, care a dorit să alinieze cele două propuneri și să ajusteze și mici detalii tehnice. Raportorii dumneavoastră, la fel ca și raportorii din umbră, au uh, arătat de la bun început că sunt uh, pregătiți să colaboreze um, și toate contactele între Consiliul Comisie și Comisia dumneavoastră au avut loc într-un spirit foarte pozitiv. Um, cu toți am avut uh, în minte, în primul rând, interesele consumatorilor europeni și ale industriei europene. După cum probabil știți, regulamentul privind tractoarele a fost adoptat în unanimitate Um, în Coreper, iar regulamentul privind motocicletele, doar un stat membru a indicat că se va abține de la vot și acest lucru se datorează mai degrabă unei rezerve generale pe care o au. De fapt, au indicat faptul că salută um, regulamentul pentru vehiculele cu două, trei roți și pentru quadricicluri. Acest lucru dovedește că am ajuns la un rezultat de bună calitate și, de asemenea, calitatea amendamentelor pe care le-ați negociat uh, se reflectă în acest rezultat. Vreau să subliniez că acest uh, rezultat excelent, acest acord, uh, se referă la două texte foarte tehnice și foarte complicate și sunt convinsă că avem astfel două regulamente foarte utile care vor crea cadrul în următorii ani pentru protecția consumatorilor, protecția mediului și, de asemenea, pentru a stimula inovarea și competitivitatea industrială. În numele Consiliului, nu doar în numele președinției cipriote, ci, așa cum a spus domnul Van de Camp, în numele tuturor celorlalte președinții precedente care au lucrat la aceste dosare, vreau să mulțumesc ambilor raportori, domnul Panțări și domnul Van de Camp pentru rapoarte, pentru uh, cooperarea cu noi. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, inclusiv uh, președintelui uh, Comisiei, domnul Harbour, pentru că au organizat întâlniri în trialog care au fost foarte fructuoase. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru clarificările tehnice și pentru susținerea continuă pe care ne-au furnizat-o și, sigur, secretariatului IMCO pentru toată munca pe care au depus-o în uh, pregătirea și actualizarea calendarilor noastre și textelor foarte voluminoase. Și, de asemenea, vreau să mulțumesc și secretariatului nostru, care ne-a susținut în toate eforturile noastre. Aștept uh, un vot uh, pozitiv uh, în aceste două dosare și vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Președintele, și noi vă mulțumim pentru aceste cuvinte. Cred că este util să ne reamintim cu toții câtă muncă, de fapt, intră în uh, a, a, negocierea unui astfel de dosare, de fapt, uh, în culise, foarte multă din acestea nu e vizibilă. Și vă mulțumim că v-ați referit când ați mulțumit uh, și la secretariatul nostru. Ehm, sigur, eh, echipele grupurilor politice și echipele noastre personale, ale tuturor raportorilor, eh, de asemenea, merită mulțumiri. Și mă uit acum la toți asistenții care ne-au ajutat. Și acum, aș dori să votăm prin vot electronic textul panțerii. În primul rând, vreau să verificăm dacă toată lumea are cartele de vot. Deschid așadar votul pentru adoptarea referitoare la dosarul omolog omolog omologarea vehiculelor agricole și forestiere. Bun. Să vedem dacă toată lumea este în sală, dacă nu există prea mulți, uh, prea multe persoane care să voteze. Așadar, colegii care nu au cartele de vot să exprime votul pozitiv sau negativ. Bun, mai sunt încă 5 persoane care uh, au introdus cartela în consolă, dar nu au votat. Deci vă rog să apăsați pe buton. Ar trebui să se aprindă un beculeț verde pe consolă. Dacă nu funcționează, întoarceți cartela. Bun, bun. Funcționează, toată lumea a votat, închidem votul. 32 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Deci se adoptă în mod clar și acum votăm celălalt dosar, omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru quadricicluri ale, al domnului uh, Van de Camp. S-a deschis votul. Da, trebuie să adunăm și voturile celor doi colegi care și-au uitat cartela. Bun, s-a închis votul, tot așa. 33 de voturi împotriva, 33 eh, de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc. Cred că raportorii noștri merită aplauzele noastre. Și acum trecem deci, la voturi, pe mai multe rapoarte, avem două rapoarte din proprie inițiativă. Primul se referă la finalizarea pieței unice digitale, pe care am discutat ieri, raportorul nostru. Domnul Aria Seceveria este aici. Doriți să spuneți ceva, domnule, înainte să trecem la vot? Nu. Bine. Atunci vom trece direct la vot pe raportul domnului Aria Seceveria. Încep cu amendamentul 22 al domnului Lockegaard. Cine, cine votează pentru socialiști și democrație astăzi? Bun, vreau să mă uit bine la dumneavoastră. Să vă văd când nu votăm electronic. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, se respinge. Amendament de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog, vă rog, spune președintele, să faceți liniște în sală. Mulțumesc. Trecem acum la amendamentul 26 raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă în mod clar. Apoi avem un amendament oral, 2, al domnului Eceveria. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, de asemenea. Amendamentul de compromis, 2. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă Trecem apoi la amendamentul de compromis 3. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem, deci, la amendamentul 31. 31. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 32. Pentru? Împotrivă? Se respinge în mod clar. Trecem la cult 13. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Itre 20. Itre 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 14. Aici votăm electronic. S-a deschis votul. Se respinge, chiar dacă am luat în considerare domnul, uh, votul doamnei Rule. Se respinge, deci. Amendamentul 33, domnul Grec. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 34, domnul Galo. Și ceilalți pentru? Împotrivă. Se adoptă. 35, domnul McClarkin. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 36. O adăugire la neatul 6. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Cult 1. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 38. Al raportorului. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. I 38, Pentru? Împotrivă. Se adoptă. I 30 Pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 42, cine pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 33, pentru, împotrivă, se adoptă. 44 a domnului Lockegaard. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. Itre 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Itre 35 pentru, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 51, doamna Clarkin, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 52, loc egal, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 53, doamna Clarkin, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă se adoptă. Trecem deci pe pagina următoare, la amendamentul 64. Doamna Galo și mai departe, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Jurii 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 6. Deschidem votul electronic la jurii 6. Mrs. Ruler is against. Uh, the vote Doamna Rule este împotrivă. Votul s-a închis și se respinge în mod clar. 21 la 14. Cult 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 68 S-a deschis votul la 68. Uh, the vote's closed. 14, Votul s-a închis. Uh, 14 um, pentru 21 împotrivă se respinge. 69, care este o adăugire, deschidem votul la 69. Uh, the vote is closed. And uh, that... Votul s-a închis. 17 pentru, 18 împotrivă. Uh, 70. Cine este pentru? Împotrivă. Se uh, adoptă. ITRE 36 pentru, împotrivă se adoptă, 71 pentru, împotrivă se adoptă, 72 pentru, împotrivă se adoptă, 73 pentru, împotrivă se adoptă, 75 ca o adăugire pentru, împotrivă se adoptă. 74, domnului Greh, pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 7, pentru, împotrivă, se adoptă. Uh, 8 pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 al raportului pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 10 Adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum mergem la ITRE 18 ca o adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. ITRE 24, adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se adoptă. Cultură 7, pentru, împotrivă, se adoptă. Cultură 3, pentru, împotrivă, se adoptă. Cul... Putem să le votăm în bloc pe acestea? Deci, cultură 4, cultură 8, jurii 12 și cultură 11. Da? E în regulă? Nu? Atunci le facem separat. Deci, cultură 4 pentru împotrivă se adoptă cultură 8 pentru, împotrivă. Se adoptă jurii 12 pentru, împotrivă. Se adoptă și Cultura 11 pentru, împotrivă. Se adoptă. 84. Domnul Schwab. Deschidem votul la amendamentul domnului Schwab. 84. The vote is... Votul s-a închis. Doamna Ibrude este împotrivă, deci 18 pentru, 17 împotrivă. Acum, amendamentul 85, doamna McClarkin, adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. Vreți o verificare? Votăm atunci electronic la amendamentul 85 al doamnei McClarkin. S-a deschis votul. Votul E o persoană care n-a votat. Acum s-a închis votul. Doamna Rule este pentru. Se adoptă 18, nu, 19 pentru, 15 împotrivă. Jurii 4. Votul s-a deschis la jurii 4. Doamna Rulă este împotrivă, votul s-a închis. Se adoptă 19 pentru, 15 împotrivă. Cultură 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendatul 86 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm aici, la amendamentul 86. 86. Doamna Rule este pentru, înțeleg. 24 pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 87 al raportorului pentru, împotrivă, se uh, adoptă. 88 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 89 e și el adoptat. 91 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Se adoptă în mod clar. 92, o adăugire pentru. Împotrivă. Se adoptă. ITRE 19 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Cultură. Amendamentele la cultură le putem vota în bloc. Deci, cultură 5 și 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 94, adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, se adoptă. I311 pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 98, domnul Engström. S-a deschis votul la amendamentul 98. Votul s-a închis. 14 pentru, 21 împotrivă, deci se respinge. Cultură 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Cultură 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament de compromis 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la ITRE 37, adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, se adoptă. Cultură 10 pen, și 12 împreună, da? Deci cultură 10-12 pentru împotrivă. Amândouă se adoptă. Amendamentul 102, domnul Triskovski. S-a deschis votul. Doamna Rule este pentru. Votul s-a închis, deși doi oameni n-au votat. Se adoptă 18, 19 pentru 15 împotrivă. Acum 103, domnul Engström. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. I3, 5 și 6, le votăm în bloc, e posibil, da? I3, 5 și 6 pentru, împotrivă. Amândouă sunt adoptate. Amendamentul 104, doamna Corața Bild pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, se adoptă. Putem să grupăm ITRE 1 și 2. Deci ITRE 1 și 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă pot uh, să votăm un, uh, în bloc la alinatul 27, deci avem cultură 2, ITRE 7, ITRE 9 și ITRE 21 pentru, împotrivă, se adoptă. La fel, la alinatul 27B, 31 și 32 ITRE pentru, împotrivă, se adoptă amândouă și la fel aș face și la alinatul 27C pentru 27, 28, 29, 30 de la ITRE pentru, împotrivă, se adoptă toate. Acum la alineatul 29, amendamentul 108 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 109 ca adăugire pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 11 a fost deja acoperit. Și atunci aș vota în bloc uh, următoarele amendamente de la ITRE, 17, 22, 23, 25 și 26. Pentru. Împotrivă toate se adoptă. Și acum ajungem la considerente. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și acum uh, pot să le iau împreună, I3, 3 și 4, pentru, împotrivă, se adoptă. I3, 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. I3, 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10, 11 și 12 le putem vota în bloc același considerent, da? Amendamentele 10, 11 și 12 pentru, împotrivă, se adoptă. La fel, amendamentul 13 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Pot să votăm, putem să votăm în bloc 15 și 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul F, amendamentul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 și i 314 le putem vota în grup? Nu? Da? Deci, amendamentul 18 și i 314 pentru împotrivă se adoptă, amândouă, amendamentul 19 pentru împotrivă se adoptă, i 315 pentru împotrivă se adoptă, amendamentul 20 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum ajungem la vize. Prima, uh, amendament oral, foarte important, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Corea de Campos pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum votăm uh, vo, uh, rezoluția în ansamblul ei. S-a deschis votul. Doamna Rule, Rule este pentru. Votul s-a închis. 33 pentru, și două voturi împotrivă. Mulțumesc raportoarei, raportorului. Felicitări. Și acum trecem cu raportul din proprie inițiativă al uh, doamnei Colin Langan, primul raport pentru această comisie, uh, privind punerea în aplicare a directivei privind creditele de consum. Doriți să spuneți ceva înainte de vot? Nu. Atunci trecem uh, la vot. Doamna Prendeghe, ați vrea să spună ceva? Da, bună dimineața tuturor. La amendamentul 8 retrag al doilea alineat. Uh, e vorba de o schimbare a termenului suficient cu termenul important, dar uh, doresc să retrag acest alineat. Down as far as important remains and I'm withdrawing the rest. Deci rămâne prima parte și retrag restul. Thank you, Martin. Right, let's go. Uh, so, first of all, then, uh, Amendment 7. Amendamentul 7. Se deschide votul. Vă rog să vă grăbiți puțin cu votarea, pentru că eu mergem un pic cam lent. Uh, mai rămâne o persoană care n-a votat. Votul s-a închis acum. 13 pentru 22 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 6, domnul Bușoi pentru împotrivă, se adoptă. Econ 9, uh, vot pe părți. Așadar, votăm acum prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua este acoperită de un alineat uh, ulterior. Și acum, uh, amendamentul 8 la care se referea uh, doamna Prendergast. The first part replaces the word sufficient by important and then we vote on the rest of it, do yes. we? Okay. Deci întâi votăm prima parte, dar fără uh, ceea ce a spus doamna Prendergast. Deci, prima parte înlocuirea cuvântului suficient cu important. Cine este pentru această schimbare? Cine este împotrivă? Atunci se adoptă. Și acum votăm restul alineatului, dar fără ultima parte pe care a uh, retras-o doamna Prendegast. One is withdrawn. Deci retrageți practic partea a doua a amendamentului, nu? Asta este ideea. Deci haideți să votăm cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum amendamentul doamnei Rule cu un amendament oral din partea raportoarei. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 1 este deja acoperit. Econ 4 pentru, Aici deschidem votul la Econ 4. Votul s-a închis. 23 pentru, 11, 23 împotrivă, 11 pentru se respinge. Acum uh, la alineatul 5, amendamentul uh, doamnei Langen, um, vot separat, pentru împotrivă se respinge, amendamentul 11 pentru împotrivă se adoptă, Econ 2, votul se deschide aici la Econ 2, votul s-a închis. 14 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 pentru... Nu, aici uh, deschidem votul electronic. Amendamentul 14, domnul Obermeier. se respinge, 14 pentru 21 împotrivă, amendamentul 15 pentru împotrivă, se adoptă, amendamentul 16 pentru, cred că deschidem votul electronic aici, la amendamentul 16 pentru, uh, vă rog să votați, votul s-a închis, se respinge. Și acum uh, ajungem la amendamentele Econ, Econ 3. Votul s-a deschis la Econ 3. Votul s-a închis. Se respinge. Econ 6. Deschidem votul electronic aici. S-a deschis votul la Econ 6. Votul s-a închis. Se respinge. Econ 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și acesta se respinge. Econ 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17 cu un amendament oral de la raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 18 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 20. Deschidem uh, aici votul electronic. Votul s-a închis. Se respinge. Doamna Rule s-a abținut aici. Amendamentul 19 acum. Amendamentul 19. Votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge în mod clar. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul la 22. Votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 23, domnul Caras. Cine este pentru? Cred că și aici trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 23. Deci amendamentul 23. Votul s-a închis și se respinge. Econ 5. Deschidem votul și la Econ 5. Vă rog frumos să votați puțin mai repede. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26 cu amendament oral de la raportor pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 28, deschidem votul la 28. Votul s-a închis. Se respinge. 27. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 29. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ 12. Uh, pentru? Nu, domnul președinte, se corectează Econ 11, o adăugire pentru, împotrivă. Se adoptă Econ 12, pentru, împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 2 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. La considerente, da? Amendamentul 2, domnul Șva, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul 5, cu amendament oral, pentru, împotrivă, se adoptă. Econ A, pentru, împotrivă, se respinge. Econ B, pentru, împotrivă, se respinge. e con C pentru, împotrivă, se adoptă. e con D pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum rezoluția în ansamblul ei, la, o supun la vot, s-a deschis votul. Mai este o persoană care nu a votat, acum gata, a votat toată lumea, avem 33 pentru, niciun vot împotrivă și două uh, abțineri. Felicitări, uh, doamnă Colin Langen, pentru primul raport pe care l-ați făcut uh, în uh, comisia noastră. Și acum trecem la raportul domnului Coferații privind dezvoltarea rețelei europene, transeuropene de transport. Domnule Coferati, doriți să spuneți ceva? Bun, atunci trecem la vot. Mr. Coferati's report. Uh, compromise amendment 5. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52. Pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se respinge. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 56. S-a deschis votul la amendamentul 56. Doamna Rul era pentru, deci se adoptă cu 18 la 16. Compromisul de amendament, amendamentul compromis 9, cine este pentru? Doamna Roitova. Îmi cer scuze, am o problemă. Pentru că am votat împotrivă, dar eu n-am putut să schimb. E prea târziu, îmi cer scuze. Am anunțat deja rezultatul votului, spune președintele, nu putem să, să-l reluăm. Asigurați-vă că ați votat la timp și că ați băgat bine cartela de vot în consolă. Compromisul nou este, este adoptat, 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, da, trebuie să verificăm. Compromisul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă cu 18 la 16. Trecem la 61 al domnului Schmidt. S-a deschis votul la 61. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 12. Amendamentul 62, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă se adoptă. 64 pentru, împotrivă se adoptă. 65 pentru, împotrivă se adoptă. 66 pentru, împotrivă se adoptă. 12 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă se adoptă. 68 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 16 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 73. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. A, oricum s-a adoptat. 75. Pentru împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, pentru, Împotrivă? Cred că vreau să verific. Amendamentul 79 s-a deschis votul. S-a adoptat 18 pentru 16 împotrivă. unu nu. 80 caduc, 81 caduc. 20. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 82. 82. S-a deschis votul la 82. S-a închis votul. Doamna a votat împotrivă, deci se respinge. o singură persoană și se schimbă rezultatul votului, spune președintele. 83. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 84. Pentru, împotrivă, se respinge. 85. Pentru. 85. Pentru. Nu o să deschizi votul la 85. S-a închis votul. 19 împotrivă se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 și 87, cine este pentru? Pentru, o să verificăm, 22 și 87, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 24 pentru. S-a deschis votul la 24. S-a închis votul. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 90 este caduc. 91 pentru împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, se respinge. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. 94 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 95. Pentru împotrivă, se respinge. 96 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă se adoptă 29 pentru, împotrivă se adoptă 30 pentru, împotrivă se adoptă. 102 a fost retras, următorul este caduc 31 pentru, împotrivă se adoptă. 104 a fost retras, 32. 32. S-a deschis votul la amendamentul 32. S-a închis votul. 18 pentru. Se adoptă. Compromisul 1. La considerentul 10. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4, pa, 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 pentru. S-a deschis votul. Amendamentul numărul 1. S-a închis votul. 19 pentru. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 a fost retras. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerăm 28, nu, considerăm 30, vot pe părți, prima parte. Deci prima parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și a doua parte, Cine este pentru, împotrivă, se adoptă și aceasta. Așadar, votăm întregul aviz. S-a deschis votul. Transport S-a închis votul asupra avizului domnului Coferati pentru Comisia TRAN și s-a adoptat clar cu 31 de voturi pentru, uh, niciun vot împotrivă și două abțineri. Felicitări domnului Coferati. Urmează acum raportul doamnei Galo. Yeah. So, we're now on to Mrs. Gallo's report. Acum votăm avizul doamnei Galo în ce privește rețelele de telecomunicații transeuropene. Doamna Galo nu este în sală. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 4. Doamna Agalo, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă se adoptă. 18 a fost retras. 19 pentru. Împotrivă se adoptă. 20 pentru. Împotrivă se adoptă. 21 a fost retras. Amendament oral la articolul 5 al doamnei Galo. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 26. Pentru? împotrivă, se adoptă 27 pentru, împotrivă, cred că a fost adoptat, dar putem să verificăm, ca să nu fiu bănuit. S-a deschis votul la amendamentul meu, 27. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Da, deschid votul și la 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul la 29. S-a închis votul și se adoptă de asemenea. Amendamentul oral acum al doamnei Tunen Hohenstein și alții, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 1 al doamnei Galo. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Nu, no, îmi cer scuze, spune președintele, îmi cer scuze. Votăm electronic. Amendamentul 1 al doamnei Galo. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Mandamentul 7. Da? Puteți să le, credeți că le putem vota în bloc? Bine. Eu am o notă aici. Dacă am toate grupurile principale sunt în vavoarea votării în bloc, da, nu? Deci vom vota împreună amendamentele 7, 8, 2, 9, 3, 10, 11, 12, 13 și 14. Toată lumea este de acord? Nu, no, cred că vot, grupul meu nu este de acord, atunci haideți să le luăm unul câte unul. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă? Reluăm, spune președintele. Amendamentul 7 al doamnei Veren. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 10, pardon, se adoptă, 11 a fost retras, 12 pentru, împotrivă, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, se adoptă, 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum am ajuns la votul final asupra întregii propuneri. Uh, and the vote is now closed. S-a închis votul acum. Doamna Rule a votat și ea. Pentru 31, pentru nici o vot împotrivă și o abținere. Felicitări doamnei Galo. Am ajuns la raportul domnului Traskovski, modificarea directivei privind reutilizarea informației din sectorul public. Domnul raportor nu este prezent, deci trecem imediat la vot. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 33 este caduc. 34 pentru. Împotrivă. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Cred că mai bine verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 35. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 este caduc. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 39. Pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 39. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 13. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Deci, trecem acum la amendamentul 9. Așa este. Da? Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 40 este caduc. Și următoarele fac parte din compromis. Trecem la 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 47. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. Următorul este caduc. 12. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 48. Pentru? Să deschizi votul la 48. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 13 a fost retras, 49 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 51. 50 este caduc. 51 am spus. Putem să votăm în bloc de la 51 până la 55? Întreabă președintele. Cine este pentru? Toate aceste amendamente. Nu, bine, haideți să le votăm, pentru că altfel ne pierdem timpul. Unde am ajuns? 51. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă se adoptă 54 pentru, împotrivă, se adoptă 55 pentru, împotrivă, se adoptă 14 pentru, împotrivă, se adoptă 56 este caduc, Trecem la considerent. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru. Să deschizi votul la amendamentul 16. S-a închis votul. Amendament 18 pentru, 12 împotrivă se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. Amendamentul 17. S-a închis votul. Nu știu, da, multă lume încă nu a votat. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine s-a deschis votul la amendamentul 18? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19. S-a deschis votul. Scuze, domnule președinte, am uitat să-mi scot cartela, deci eu eram pentru. Trebuie să vă grăbiți, domnule președintele. Momentul 19. S-a deschis votul la 19. Dacă nu votați, va fi prea târziu. S-a închis votul 18 pentru, 12 împotrivă, mă rog, 13. Amendamentul 20. Cine este pentru? Nu, nu, votăm din nou electronic. S-a deschis votul la amendamentul 20. S-a închis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 a fost retras. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Următorul este caduc. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 este caduc 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum Supun întregul proiect de aviz la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru și două abțineri. Mulțumim domnului Traskovski. Și vă mulțumesc, dragi colegi, am încheiat votul pentru astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi va fi raportul domnului Schmidt, foaia de parcurs în domeniul energiei pentru 2050. Vă rog să rămâneți și dacă vreți neapărat să plecați, vă rog să o faceți în liniște. I nearly had. Ladies and gentlemen, uh, let's proceed then with our work. Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm. Avem acum un proiect de aviz prezentat de Ole Schmidt, pe care îl salut, pe tema foi de parcurs în domeniul energiei pentru 2050. Am avut deja o discuție preliminară în urmă cu câteva săptămâni și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră. Unul dintre raportori din umbră văd că deja a plecat, din păcate. Îi dau cuvântul lui Ole Schmidt să ne prezinte acest aviz destinat Comisiei ITRE, unde doamna Țavela este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus uh, data trecută, acest subiect este unul foarte important pentru întregul Parlament. Întregul Parlament salută această strategie și este extrem de important ca ceea ce facem să facem cât mai repede posibil. Au existat deja o serie de bâlbe, după cum știm cu toții. Avem uh, cinci scenarii posibile în această comunicare și 10 concluzii care pot să ne ducă la o politică durabilă în domeniul energiei. Se subliniază că e nevoie de o politică pe termen lung, astfel încât industria și societatea să aibă o oarecare măsură de uh, previzibilitate. Acest lucru este crucial pentru, crucial pentru investițiile publice și private. Și cred că e bine să avem o abordare orizontală. Deci, uh, procesele de transformare în producția, transportul și aprovizionarea cu energie trebuie să fie uh, Uh, corecte pentru a atinge aceste obiective. Am câteva observații, domnule președinte, care nu sunt neapărat foarte critice, dar sunt totuși oarecum critice. Și sper că vom putea să avem uh, o dezbatere pe seama lor. Am spus, cred, și prima dată când am discutat acest subiect, uh, despre stocarea și captarea și stocarea carbonului, așa numită tehnologie CCS, aceasta, sigur, poate să reducă emisiile de dioxid de carbon de la marile instalații până la 85-90%, dar nu are niciun fel de efect asupra emisiilor care provin din industria extractivă și din transporturi. E vorba de reziduri care trebuie să fie stocate, așa cum sunt stocate și rezidurile nucleare. Și energia gen, a sub, suplimentară care este necesară pentru proiectele de captare a dioxidului de carbon înseamnă că, de fapt, trebuie să utilizăm un alt combustibil ca să creăm această energie. Uh, avem uh, nevoie de o energie care uh, este diferită în funcție de diversele tipuri de uh, producere a energiei, fie că e vorba de cărbune, de uh, gaz lichefiat uh, sau de alte surse de energie. La conferința ONU pe proiectele, pe schimbările climatice, în 2011 la Durban s-a ajuns la un acord care spune că aceste proiecte trebuie să primească o susținere prin mecanismul de dezvoltare curată, așa numitul CDM. Costurile nu sunt cunoscute încă și uh, tehnologia CCS uh, ne așteptăm să crească uh, foarte tare costurile. Apoi, uh, cerințele de energie pentru captarea și transportul și stocarea de cal- dioxidului de carbon înseamnă creșterea costurilor de operare. Costul combustibililor uh, suplimentari, costurile de stocare sunt estimate să crească, de fapt, costul energiei de la, uh, de la centrale. Și acum, concluzia mea e oarecum o întrebare, și anume, eu cred că ar trebui să examinăm cu foarte mare atenție această tehnologie înainte să o pornim pe acest drum. Și apoi, costurile din punct de vedere general. Acțiunile urgente pot să asigure că niște costuri ridicate pe termen lung pot să fie evitate. Trebuie să nu uităm că costurile vor crește cu cât așteptăm mai mult. Și aici Comisia spune lucrurile foarte clar și nu încearcă să ascundă această problemă. Investițiile majore pentru aceste uh, costuri vor fi făcute oricum, pentru că infrastructura este din ce în ce mai uh, uzată și, de asemenea, procesele de producție trebuie modernizate, ceea ce e o oportunitate să facem niște alegeri inteligente. Și ceea ce a spus Comisia și data trecută, sunt de acord. Eficiența energetică este o modalitate bună uh, Uh, de a atinge acest obiectiv care ar uh, reduce costurile și ne-ar uh, moderniza întregul lanț de cerere și aprovizionare cu energie. Trebuie să vedem tranziția către o economie cu um, emisii reduse de dioxid de carbon ca pe o oportunitate care să crească și competitivitatea Europei, mai ales în vremurile în care trăim acum. Apoi, piața internă. Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească rolul de a trebuit să-și folosească rolul de lider în schimbările climatice pentru a arăta că o politică ambițioasă în acest domeniu poate să meargă mână în mână cu creșterea economică. Și cred că avem niște exemple bune în, în Europa, mai ales în anumite țări. De asemenea, nevoia de a pune în aplicare legislația existentă, mai ales cel de-al treilea pachet privind uh, piața internă a energiei. E vital să avem o piață a energiei funcțională. Și uh, ar trebui să uh, funcționeze lucrurile până în 2014. Ar trebui să facem uh, presiuni în comisia noastră și în Parlament, în general, pentru ca lucrurile să se miște până la această dată. De asemenea, e nevoie de investiții în cercetare și dezvoltare, mai ales prin programul uh, Horizon 2020, Orizont 2020. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă un avantaj competitiv pe piața serviciilor și produselor de energie și, de asemenea, e o oportunitate pentru ca IMM-urile europene care sunt interesate de eh, sunt interesate de piața energiilor regenerabile să uh, prospere. Și acum ajungem la consumatori. Și aici ne focalizăm noi, în primul rând, atenția. Pentru că în cele din urmă toate astea înseamnă de fapt o schimbare a obiceiurilor de consum de energie. În țara mea, de exemplu, astăzi suntem învățați să ne spălăm vasele și hainele în timpul nopții. Instrumente ca taxele de energie, taxele de carbon, pot uh, să fie utile pe termen scurt, dar în cele din urmă ele se vor reflecta în prețuri mai mari pentru consumatori. Eu sunt un tip care preferă taxele joase, dar cred că în acest domeniu am putea să creștem taxele și impozitele. E un instrument bun pentru noi, pentru ca noi consumatorii să știm exact care sunt uh, costurile reale și soluții ca rețelele inteligente vor veni um, E foarte importantă comunicarea între consumatori și cei care fac achizițiile um, și consumatorii trebuie să înțeleagă procesul pentru a putea să-și scadă costurile energiei utilizate, de exemplu energie electrice. Comisia a spus că, indiferent ce politică vom uh, alege, costul uh, va crește. Însă, este o diferență între ceea ce face prin politica de energie și prin politica socială. E un uh, domeniu destul de delicat sărăcia, din punctul meu de vedere, este abordată cel mai bine prin politicile sociale și nu prin reglementarea prețului la energie. Și, de asemenea, politica socială e cel mai bine să se facă la nivelul statelor naționale. Asta e experiența pe care o am eu. Pentru că sunt politician în țara mea de mai multe ori, de 35 de ani și am trecut prin toate nivelurile puterii. Și apoi, în cele din urmă, domnule președinte, vin, ajung la partea cea mai delicată. Cred că putem să ajungem la un consens pe aproape toate punctele. Dar există un punct unde nu cred că am putea și poate nici nu ar trebui să ajungem la un consens, pentru că suntem pur și simplu de opinii diferite. Și mă refer, sigur, la energia nucleară. Eu uh, trăiesc la 30 de kilometri uh, de o uh, centrală nucleară și uh, au închis până la urmă această centrală nucleară pentru că la Copenhaga nu au fost uh, politicieni destul de curajoși care să uh, oprească închiderea acesteia. Dar până la urmă au închis-o Cred că a fost uh, o, o afacere oarecum. Uh, am, s-a construit un pod și am renunțat la centrala uh, nucleară. Bun, cred că interesele ar trebui să fie altele, dar asta este. Eu cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru a-i proteja pe cetățeni și, sigur, să cerem cele mai înalte standarde de, de siguranță. Dar eu cred că e o iluzie să spui că în următorii 50, 60, 70, 100 de ani am putea să supraviețuim fără a avea energie nucleară în Europa. Bun, doamnă Rule, în Germania, bun, ați făcut asta, spuneți că veți închide centralele nucleare și, sigur, ă, asta înseamnă că ă, noi, eh, nouă ne rămân mai multe dioxi, eh, emisii de dioxid de carbon, pentru noi cei din nord, de exemplu. Germania și Japonia sunt singurele țări care merg pe acest drum al renunțării la energie nucleară. Avem 435 de centrale nucleare în funcțiune astăzi și 65 sunt în curs de construcție, printre altele în Finlanda. Și în multe, multe țări, de fapt, construiesc noi centrale. Uh, Bun, eu nu vreau să fac caz pe subiectul ăsta, dar cred că putem să fim uh, foarte prietenoși cu mediul, uh, să fim buni ecologiști și să susținem uh, dezvoltarea dacă avem o nouă generație de centrale nucleare. Ele vor fi o parte vitală a unei dezvoltări durabile și în Europa și în afară. Eu știu argumentele și, sigur, am respect față de opiniile uh, divergente, dar uh, vreau să închei spunând, domnule președinte, că decizia din Germania arată lipsa de decizie la nivel european. Eu nu știu dacă comisarul, cu toate că vine din Germania, dacă el știa ce se întâmplă, de fapt. Și domnul uh, Markakis a plecat uh, și el uh, deplora tocmai faptul că Partidul Liberal a acceptat această decizie pentru că lucrurile s-au uh, decis uh, foarte repede peste noapte, nimeni n-a putut să reacționeze și noi în țările învecinate trebuie să suportăm consecințele. Cum le vor suporta, sigur, și uh, cetățenii germani. Mulțumesc, domnule președinte în acest domeniu nu vom ajunge la un consens. Dar sper că și dumneavoastră puteți să-mi respectați ideile și eu cu siguranță le voi respecta pe ale dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc uh, Ole pentru această prezentare uh, atât de uh, detaliată și pe care ai făcut-o cu atâta uh, considerație pentru uh, gândurile și sentimentele celorlalți, ceea ce ți este tipic. Întotdeauna e o plăcere să fii raportor. Uh, vreau să salut reprezentanții din partea comisiei, vor interveni în dezbatere mai târziu, dar acum haideți să începem dezbaterea cu raportorii din umbră și începem cu doamna Bastos. Eh, Sr. Presidente, ehm, agradeço e felicito ehm, ao relator. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, îl felicit pe raportor pentru o prezentare atât de clară, raportul său. vorbește pe bună dreptate de numeroase aspecte foarte importante. Uh, reducerea emisiilor de carbon, uh, protecția consumatorilor și o să încep cu sfârșitul, cu energia nucleară. În primul schimb de opinii pe care l-am avut în cadrul comisiei noastre, reprezentantul Comisiei Europene a spus că în 2005 a spus că uh, rolul, uh, uh, rolul energiei nucleare nu va fi decât unul rezidual. Ca urmare, cred că în acest aviz trebuie să punem un accent sporit pe energiile alternative. Și trebuie să nu mai insistăm atât de mult pe importanța energiei nucleare. Printre altele, mi-a plăcut foarte mult faptul că se vorbește despre aceste smart grids, despre rețelele inteligente, care vor fi un mare avantaj pentru consumatori și că furnizorii ar trebui să aibă această obligație de a crea asemenea rețele. Și eu cred că trebuie întotdeauna să punem în centru interesul consumatorului eu cred că trebuie să punem accentul mai ales pe ceea ce contează pentru această comisie. Consumatorul, da, raportorul deja a făcut-o foarte bine. Și în ce privește IMM-urile, care pe viitor vor avea un rol foarte important de jucat pe piața internă, Faptul că în raport se vorbește despre importanța IMM-urilor, ei bine, acest lucru mă mulțumește foarte mult. Mai vreau să-i spun domnului Schmidt că ar trebui să ă, vorbim și despre legăturile dintre politica socială și politica energetică. Și dacă ne uităm la punctul 9, poate că ar trebui să-l reformulăm pentru a introduce un nivel mai mare de flexibilitate, să nu fie o formulare atât de rigidă. Eu aș fi foarte bucuroasă să am un schimb de opinii cu domnul Oleșmit și se prezint amendamente apoi. Repet, chiar și în ce privește amendamentele, cred că e foarte important să educăm și să informăm consumatorul. Este foarte important acest aspect pentru viitorul energiei în Europa. Felul în care se va structura sectorul energiei în Europa. Pentru că Europa trebuie să rămână competitivă. Și vreau să spun că mai persistă niște mici divergențe de opinii în afară de energia nucleară și rolul pe care acest tip de energie ar putea să-l joace pe viitor și pe termen lung și, de asemenea, în ce privește informarea și formarea consumatorilor, dar eu uh, sunt dispusă să colaborez pe deplin cu domnul Schmidt și sunt convinsă că o să avem o cooperare rodnică. Uh, good. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Corea de Campos. Eh, eu queria começar por felicitar o colega Ole Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe domnul Ole Schmidt pentru munca sa excelentă și vreau să mulțumesc și comisiei pentru acest raport uh, de importanță strategică. Sunt de acord cu domnul Oleschmidt atunci când spune că piața internă de energie trebuie să aibă standarde și norme comune care să fie respectate de către toate țările. Piața noastră trebuie să fie competitivă și transparentă. Și de asemenea trebuie să fie o piață integrată, pentru că numai astfel o să putem să avem prețuri competitive, siguranța aprovizionării și sustenabilitatea dezvoltării. Și de asemenea prețurile vor putea să fie competitive pentru consumatori. Eu, dacă aș fi mai avut vreo îndoială în această privință, oricum ea s-ar disipa având în vedere ce s-a întâmplat uh, recent în Japonia. Există acest uh, risc de a pierde uh, în competitivitate și de aceea cred că trebuie să fim vigilenți și să nu mai ducem lipsă de spirit critic, pentru că Tocmai aceasta este una dintre cauzele accidentului de la Fukushima. Piața nu poate să rezolve totul, însă piața poate să ne trimită niște semnale de alarmă. În Japonia, ei bine, acest sistem de alertă nu a funcționat sau oricum nu era suficient de transparent. Mixul energetic, chiar dacă este de răspundere a fiecărui stat membru să fie stabilit, trebuie să răspundă unor norme armonizate, pentru că altfel nu o să ne atingem obiectivele pe care le-am fixat în prealabil, mai ales în ce privește sursele de energie regenerabile și dacă ținem cont încă o dată și de rezultatul final pentru consumatori. Eu cred că datoria comisiei noastre este să-i pese de consumator și să nu uităm niciodată acest segment protecția consumatorilor. E important pentru siguranța infrastructurilor, pentru siguranța aprovizionării și pentru a stimula asemenea investiții pe termen lung, trebuie să avem și măsuri de control cât se poate de concrete. De asemenea, mi se pare foarte important să avem un model de interdependență energetică la scară europeană. Este un alt mod de a rezista tentației statelor membre care nu se gândesc decât să-și protejeze interesele naționale și își închid piețele și tind să devină autosuficienți. Eu cred că trebuie să putem să renunțăm la cele puncte de blocaj, de bottlenecks, ca să permitem această integrare energetică. De aceea mi se pare foarte important să avem cât mai multe schimburi transfrontaliere. În ce privește politica energetică, aceasta poate întotdeauna să aibă implicații și negative și pozitive în statele membre. Mixul energetic este un aspect important cu atât mai mult cu cât există aceste fluctuații în sectorul noilor surse de energie, mai ales în nordul Europei. Și trebuie să investim foarte mult pentru integrarea noilor rețele, pentru a garanta posibilitățile de stocare energiei și pentru a avea o distribuție de energie care să nu sufere întreruperi de aprovizionare. Și stocarea uh, carbonului este o altă problemă și să nu uităm și gazele de șist, care sunt fundamentale în acest moment ca să putem să ne uh, reducem dependența de energie. Folosirea gazelor de șist poate însă să aibă un impact important asupra mediului. Eficiența consumului de energie este un alt domeniu unde trebuie să se ajungă la un consens, cu atât mai mult cu cât are o influență directă asupra confortului consumatorilor în viața lor de zi cu zi. Așadar, Până în 2030-2050 trebuie să fim conștienți de faptul că prețul la energie și prețul gazului în deosebi va crește, ceea ce va reprezenta o cheltuială în plus pentru familii și pentru întreprinderi. Și ca să facem față creșterii față de uh, acestor prețuri, trebuie să putem să le reglementăm, să le subvenționăm, și mai ales să ne de, de, reducem dependența față de anumite state furnizoare. Și eu cred că în numele libertății de opinie a fiecăruia dintre noi putem să apărăm energia nucleară. Dar eu nu știu dacă e bine faptul că la nivelul Uniunii Europene s-a hotărât că energia nucleară era un tip de energie subsidiară, dar nu știu dacă această evaluare este una bună. Nu se poate să punem sub semnul întrebării siguranța centralelor nucleare. De aceea noi am insistat foarte mult să existe acele teste de rezistență și Europa ar trebui să fie lider în ce privește testele de rezistență pentru centrale nucleare. Uh, now it's Heidi. Mulțumesc foarte mult acum, doamna Rule. Vreau să-i mulțumesc foarte mult raportorului, nu, doar pentru uh, textul său, ci și pentru comentariile personale pe care le-a făcut. Vreau și eu să subliniez în mod uh, Uh, deosebit că critica dumneavoastră este absolut corectă și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că nici Germania nu are strategia uh, de care ar avea nevoie pentru uh, a face față schimbărilor climatice. Deci cu toții trebuie să muncim foarte mult la acest subiect. Avem nevoie urgentă de o astfel de strategie, tocmai în vremurile în care ne aflăm în criză financiară, avem foarte puțin uh, bani, fondurile sunt foarte limitate și trebuie să ne gândim foarte bine unde investim acești bani astfel încât să uh, mergem mai departe, să progresăm în direcția uh, unei aprovizionări sigure, în uh, direcția unor costuri care să fie suportabile de cetățeni. Sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește Bun, poate să mai spun încă ceva. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră când criticați la punctul 5 uh, sistemele de captare stocare a uh, carbonului. Cred că aici Comisia uh, are o abordare puțin experimentală, fără să fi analizat cu mare atenție care sunt costurile, care sunt urmările. Bun, banii care sunt alocați aici nu mai pot fi folosiți altundeva, de aceea e foarte bine să ne gândim unde să timp mai bine fondurile. Deci sunt de acord cu dumneavoastră în toate aceste privințe. În ceea ce privește uh, energia nucleară, au, am o poziție diferită, pentru că vreau să spun foarte clar că dacă vorbim despre o piață transparentă, atunci, sigur că și energia nucleară trebuie să fie uh, una care să includă toate costurile uh, de siguranță și sunt foarte multe astfel de costuri. Energia nucleară nu este atât de transparentă cum uh, se pare din afară. Uh, pentru că aici e nevoie de niște rezerve de risc uh, foarte importante pentru ca în caz de accident contribuabilul să nu fie cel care suportă povara. Aceste lucruri nu sunt clarificate și de asemenea, deci necesitatea unor astfel de măsuri de precauție au reieșit foarte clar din testele de uh, Uh, rezistență realizată de Comisia Europeană și atunci, uh, dacă am luat în considerare toate aceste costuri, ne-am dat seama că energia nucleară este mult mai scumpă decât pare a fi în momentul de față. Și apoi, eficiența energetică ar trebui să fie mai mult subliniată, dar și mai important decât atât. Eu vin dintr-un land din Baden-Württemberg, atunci când uh, mergeți prin Baden-Württemberg către Strasburg, atunci veți vedea, veți vedea care sunt provocările pentru că aproape pe toate uh, acoperișurile se găsesc deja uh, panouri fotovoltaice, descentralizată, uh, este foarte uh, înaintată în Baden-Württemberg. Dar suntem și un land industrial, ceea ce înseamnă că avem nevoie de investiții în capacități de stocare, nu doar în rețele, ci și în capacitățile de stocare a, a energiei, pentru că energia uh, solară Uh, duce la faptul că anumite centrale, uh, cele pe bază de gaz, de exemplu, nu, se mai, nu mai rentează. Ele nu mai sunt construite pentru că nu mai rentează. Pentru că se uh, produce foarte multă energie prin energia solară și astfel scad prețurile la bursă, ceea ce înseamnă că avem deja alte provocări pe care trebuie să le luăm în serios și să ne gândim uh, Uh, cum mergem pe acest uh, drum în direcția descentralizării și cum putem să legăm acest lucru cu siguranța de uh, aprovizionare și cu mai multe investiții în capacitățile de stocare de energie. Aceste lucruri sunt mult mai importante și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la ele decât la uh, captarea și stocarea carbonului. Avem nevoie de rețele bune, de capacități de stocare de energie și avem nevoie de strategii care să funcționeze și care să ne garanteze aprovizionarea cu energie în orice moment. Sigur, sigur, nu doar în zilele în care uh, soarele uh, este puternic. Uh, v-am dat acest exemplu, dar există și alte exemple în Baden-Württemberg. La noi, IMM-urile au investit foarte mult în energiile regenerabile și în eficiența energetică. Și Uh, de aceea, aceste IMM-uri sunt foarte competitive pe piața uh, globală. E o evoluție foarte pozitivă și vreau să spun că uh, trebuie să fim precauți pentru că prin subvenționarea energiei durabile, de fapt, am uh, investit practic în producția de panouri uh, fotovoltaice în China, pentru că uh, cel puțin 50% din, din banii care sunt implicați de panourile fotovoltaice merg în străinătate. Deci, Uh, e important ca uh, banii respectivi să ajungă, banii pentru producerea de panouri fotovoltaice și pentru instalarea acestora uh, trebuie să rămână în Europa, pentru că și chinezii, de exemplu, le produc cu mașini care au fost construite în Europa. Deci, e foarte important să fim precauți atunci când vrem să susținem o anumită industrie um, pentru că e important ca panourile să fie ieftine, dar e în același timp important ca um, toată valoarea procesului de producție și de instalare să, să rămână în Europa. Good. Well, that's helpful. Well, I must say we're covering a lot of... Da, uh, într-adevăr, cred că avansăm foarte mult pe aceste mm, subiecte și ultimul uh, raportor din umbră pe acest uh, domeniu este domnul Bilan. Mulțumesc! Văd că nu mai avem foarte mult uh, timp uh, la dispoziție și voi încerca să fiu concis. Îi mulțumesc domnului Schmidt pentru că um, a pregătit un document uh, excelent, un document echilibrat și sunt de acord cu majoritatea aspectelor pe care le-a ridicat. Apreciez foarte mult elementul numărul 3 unde vorbește despre o piață internă a energiei deschisă care să fie integrată și competitivă. Și de asemenea, uh, m-aș referi și la punctul numărul 6 privind rețelele inteligente, care este foarte important. Elementul numărul 6 mi se pare a fi bine uh, echilibrat, eu însumi uh, fiind uh, uh un susținător al energiei uh, nucleare. Cred că punctul numărul 1 este redactat în așa fel încât include și țările uh, ar, ar putea reuni și acordul țărilor unde sursele tradiționale de energie sunt încă deosebit de prezente. Sigur că salut și încurajarea uh, Uh, utilizării surselor regenerabile de energie și prezența rețelelor inteligente la punctul 6. Voi uh, prezenta două sau trei amendamente, însă cred că în ansamblul său acest document este bine pregătit. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult raportorului și raportorilor din umbră. L-am pe lista de vorbitori pe domnul Schwab, dacă dorește să contribuie la discuție. Mai este și altcineva? Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun și eu ceva la ceea ce a spus Ole Schmidt, și anume că este un punct unde nu vom putea ajunge la un compromis. Uh, eu cred că uh, a reieșit foarte clar din dezbatere că există un factor de principiu pe care l-am lăsat deoparte, și anume, chiar dacă pe un punct nu vom reuși să ajungem la un compromis pe conținut, un lucru trebuie să fie clar. Pericolele în Europa sunt aceleași pentru noi toți, pentru că centralele electrice uh, nu se limitează în cazul unei, uh, unui accident la granițele naționale. Așadar, uh, cred că măsurile naționale, exclusiv naționale în domeniul energiei nucleare nu sunt tocmai durabile și de aceea ar trebui să uh, ne concentrăm asupra pieței interne a energiei. Și de asemenea vreau să-i spun uh, domnului Schmidt că există uh, și o uh, altă centrală nucleară care a fost într-o altă situație decât centrala față de la care s-a referit domnul Schmidt. Danezii măcar au construit un pod acolo, dar există și alte centrale nucleare care uh, din păcate, chiar dacă reprezintă pericole, nu au fost uh, închise, nici măcar nu le-a fost redusă activitatea, chiar dacă în studiul domnului Oettinger uh, ele apar ca fiind uh, periculoase. Și de aceea eu cred că uh, este mai degrabă bine să închizi uh, acolo unde nu ești absolut sigur. Eu cred că politica pe care avem în momentul de față este una destul de mioapă și de aceea uh, cred că ar trebui să gândim puțin mai atent pe termen lung. Doamna Basu s-a și referit la aceste lucruri. Mulțumesc! Câteva observații și din partea mea. Cred că documentul Comisiei este foarte interesant și oricare ar fi argumentele în favoarea energiei nucleare, documentul arată foarte clar că energia nucleară va rămâne o sursă cheie până în 2050, o sursă de energie cheie și nu este o problemă, nu se pune problema dacă aceasta va continua să existe sau nu, ci care va fi prezența sa în mixul energetic. Și se arată de asemenea foarte clar că tehnologiile de captare și stocare a carbonului trebuie să fie neapărat uh, aplicate în mod substanțial începând cu 2030 dacă ne dorim să atingem uh, rezultatele strategiei de decarbonizare până în 2050. Și cred că Acestea sunt elementele de bază, blocurile de bază ale acestei uh, strategii și cred că nimeni nu dorește să le demoleze astăzi. Și una din acțiunile cheie din Single Market Act 2 este chiar um, capacitatea de a permite uh, sectorului uh, energetic să funcționeze. Și domnul Schmidt a vorbit despre necesitatea ca toate instrumentele pieței interne să funcționeze în mod corect și despre nevoia uh, măsurilor de stimulare adecvate. Și necesitatea unor uh, reforme în acest sens poate fi o, contribuție sau membrii comisiei noastre pot contribui cu idei în acest sens în colaborare cu uh, Comisia Responsabilă de Industrie, ITRE. Și acum uh, aș da cuvântul comisiei, dacă este uh, pregătită să facă câteva observații. Domnul Vestrup. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și eu să fiu concis. Mai mulți membri au vorbit despre importanța um, pieței interne și despre importanța um, acestui sector și într-adevăr am uh, scris și noi foarte clar în comunicarea noastră că o, o tranziție, o transformare a sectorului energetic nu va fi posibilă fără o funcționare foarte bună a uh, pieței interne a energiei. Raportul nostru analizează și progresele care s-au făcut uh, pentru finalizarea uh, pieței interne în domeniul energetic până în, dou- și, până în 2014 și ceea ce continuă să fie necesar de realizat. În ceea ce privește costurile și impactul potențial asupra tarifelor la energie, iarăși este un aspect uh, pe care l-am analizat cu toată seriozitatea. Cred că am uh, spus deja de data trecută că se vor uh, înregistra creșteri de tarife din cauza necesității de a înlocui infrastructurile învechite. Trebuie să ne asigurăm însă că acest proces va avea loc într-un mod în care să nu um, fie în niciun fel negativ uh, pentru industrie, pentru sectorul locuințelor. Ați vorbit despre tehnologia captării și stocării carbonului. Există un Um, un studiu care analizează impactul acestei tehnologii și suntem conștienți de dificultățile pe care le presupune această tehnologie. Uniunea Europeană și-a luat angajamentul um, și-a luat angajamentul de a contribui la punerea în aplicare a tehnologiilor uh, CCS prin intermediul unui dispozitiv care se numește NER. La energia nucleară, sigur că apreciem clarificările uh, oferite de președintele Comisiei dumneavoastră și de discuția care a avut loc. Uh, S-a spus că energia nucleară ar juca un rol subsidiar sau un rol rezidual uh, până în 2050. Există mai multe scenarii posibile, însă ceea ce am spus noi este că această sursă de energie va continua să joace un rol important în acele state membre care o consideră ca, un, um, ca o tehnologie acceptabilă. Au fost uh, realizate recent teste de rezistență ale instalațiilor uh, energetice și și în anii următori Comisia Europeană va lua măsuri pentru a se asigura că statele membre controlează uh, acest sector într-un mod activ. Iată ceea ce aveam să vă spunem în legătură cu acest aviz și vom continua să acordăm toată um, atenția raportului uh, Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, domnule Schmidt. Doriți uh, să rezumați uh, această discuție și să ne prezentați calendarul ulterior al acestui aviz? Mulțumesc. Nu vreau să fac niciun rezumat, nu sunt atât de deștept. Dar aș dori să subliniez un lucru. De ce vorbesc mereu despre uh, politica nucleară? Ei bine, pentru că sunt un politician și știu că uh, este o problemă politică esențială. Se poate spune că s-a vorbit mult despre asta, dar rămâne o problemă politică. Și în orice uh, campanie electorală se va vorbi despre acest subiect fie că e vorba de alegeri locale, alegeri uh, naționale și și cred că a revenit și în cadrul proiectului Stuttgart 21. Cred și asta este părerea mea, există probleme peste tot. Sunt probleme și în țara mea, asta este foarte clar. Ieri, Greenpeace a pătruns în uh, două centrale energetice. Mm, respectivele persoane nu au fost prinse și au putut să rămână acolo timp de 24 de ore, ceea ce a fost un dezastru din punct de vedere al securității, al siguranței. Uh, Dincolo de toate aceste aspecte, aș fi vrut să mă refer la costuri. Partidul meu face parte din uh, uh, guvern și uh, poziția noastră este să susținem taxele și impozitele scăzute, însă ne-am dat seama că avem nevoie de o creștere a acestor uh, Uh, taxe pentru a permite consumatorilor să facă niște alegeri um, avizate, niște alegeri inteligente. Și consumatorii înșiși trebuie să fie cei care își schimbă obiceiurile de consum. Doamna Bastos, domnul Corea de Campos au vorbit despre impactul social. Sunt de acord. Însă și eu uh, m-am ocupat de politicile sociale în alte funcții și mi-am dat seama că impactul um, acestor măsuri, acestor creșteri uh, tarifare, impactul social trebuie corelat și cu alte acțiuni, pentru că este mai bine ca aceste acțiuni să fie cumva mai bine orientate, mai bine țintite. Știți că în uh, Germania există taxe și impozite foarte ridicate și ne considerăm un, uh, un uh, stat de tip providență, un stat care pune accent pe protecția socială. Dar trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că există acțiuni mm, suficient de bine țintite. Nu sunt de acord uh, și că lucrurile trebuie să fie păstrate uh, separate. Politica energetică și politica socială nu trebuie să fie uh, amestecate. Și îi uh, mulțumesc uh, domnului Bilan pentru afirmațiile făcute. Știu că în Polonia situația este complicată 26 de state membre au acceptat foaia de parcurs pe energie și o singură țară a, a refuzat-o. În 64 am fost prima dată în țara dumneavoastră și acum, întorcându-mă acolo, am văzut schimbările enorme. Vă mulțumesc și mulțumesc și Comisiei pentru observații. Mulțumesc și domnului Harvard care știe întotdeauna răspunsul corect. Și noi încercăm să facem tot posibilul. Mulțumesc foarte mult! Nu a fost într-adevăr un rezumat, dar totuși a fost o intervenție foarte interesantă. Și acum, întorcându-ne la aspectele practice, termenul de depunere a amendamentelor 5 noiembrie, ora 12. Amendamentele vor fi discutate pe 28 noiembrie, vom vota în comisie pe 29 noiembrie, votul în ITRE va avea loc probabil pe 18 decembrie. Din păcate, voi fi în, în, într-o delegație în Surinam în acele date și ar trebui cumva să, să adaptăm calendarul, că drumul până în Surinam e lung. Eh, probabil că atunci o să fiți plecat deja și văd că sunteți interesat de atâtea domenii. Este clar, sunteți un om foarte ocupat, domnule Schmidt. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Și aici este un aviz, eh, a, e un aviz unde comisia principală este comisia Econ privind îmbunătățirea accesului eh, IMM-urilor la finanțări. Raportorul nostru este domnul Ceații Marcachis, domnul Corea de Campus va socialiștilor și democraților. Nu știu cine vorbește pentru PPE. Doamna Henslick. O susținătoare a IMM-urilor. Doamna Rulele la Verzi și eu o voi vorbi din partea ECR. Și domnul nu o să vorbească tot din partea ECR. Așa că Cred că în acest comitet restrâns vom aduce niște comentarii foarte uh, utile. Pentru moment, documentul este disponibil numai în uh, limba engleză. Poate că ar fi bine să facem o mică prezentare înainte. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre un subiect care privește 23 de milioane de IMM-uri din Europa, și anume accesul la resurse financiare. Știm că în ultimii 5 ani 80% din noile locuri de muncă au fost create tocmai de uh, întreprinderile mici și mijlocii. Constatăm însă în același timp că, la fel ca și până acum, uh, uh, implicarea noastră europeană în ideea uh, facilitării accesului la capital este în continuare mult prea redusă. De aceea este important că avem această propunere a Comisiei, propunere pe care o salutăm în principiu, pentru că acțiunile din partea Comisiei Europene și din partea statelor europene trebuie concertate. Uh, să pui pe picioare o întreprindere inovatoare sau să o extinzi costă mulți bani. E vorba de sume enorme și alte culturi, mai ales pe cealaltă parte a Atlanticului, dar și în Asia, în China, au o abordare puțin diferită sunt mult mai uh, deschiși uh, pentru riscuri, întreprinderi riscante. Noi în Europa mai puțin și avem put- mai puține instrumente la dispoziție. Până acum am avut progr- uh, programul CIP, competitate și inovare. Am avut onoarea să fiu raportor la crearea acestui program și pot să vă spun că există un produs pe care îl cunoașteți cu toții care a fost subvenționat și anume Skype din păcate, aici se termină lista produselor cunoscute. Mai sunt multe IMM-uri uh, micuțe care au produse bune, dar care e destul de greu să fie comercializate și să fie făcute cunoscute în afară. În orice caz, Skype este o poveste de mare succes a, a uh, subvenționării a fondurilor europene. Uh, Apoi mai există programul cadru 7, care are o uh, facilitate de finanțare cu partajarea riscurilor, uh, care uh, este un mare pas înainte. Astfel, Banca Europeană de Investiții poate să pună la dispoziție rapid fonduri IMM-urilor și e vorba de riscuri partajate, așa cum spuneam. Și aici am învățat de la alții cum să abordăm riscurile. Instrumentul acesta uh, Uh, pus la dispoziție în anul 2012, cred că va fi un mare succes, mai ales uh, pentru că dă posibilitatea și statelor din Sud, care sunt uh, afectate puternic de crize, să utilizeze fonduri din fondul regional, fonduri de coeziune, și Parlamentul European, împreună cu Comisia, au făcut mari eforturi pentru ca elemente ca programele Jessica sau Jeremy să Uh, aducă capital suplimentar și cu implicarea Băncii Europene de Investiții. CIP, de asemenea, va fi uh, continuat prin uh, programele Cosmos și Orizont 2020 și cu toate acestea trebuie să constatăm că uh, nu este suficient. Pentru că avem ce avem acum? Uh, actul pentru piața unică, care vrea să îmbunătățească uh, piața unică pentru IMM-uri. Avem Small Business Act, dar toate aceste instrumente vor fi funcționale numai dacă avem un sistem bancar sănătos, un sistem de finanțare sănătos și acest lucru, din păcate, în momentul de față, în Uniunea Europeană și în zona euro, nu uh, este, uh, uh, nu este asta, nu e asta realitatea. Uh, avem și directiva privind plățile uh, întârziate, unde ne-am uh, bătut singur pe umăr că avem în sfârșit un instrument pozitiv, dar din păcate realitatea este că în multe state membre morala de plată ori nu există în pofida acestei, acestui regulament sau pur și simplu anumite țări sunt atât de afectate de criză încât nu pot să pună în aplicare, mai ales țara despre care se vorbește atât de mult, Grecia. Așadar, nu mă rămâne decât în calitate de uh, raportor pentru acest aviz să promit comisiei că vă uh, susținem în uh, încercarea de a realiza acest plan de acțiune și vom face toate eforturile pentru, a, pentru ca acest proiect să se concretizeze, pentru ca IMM-urile să aibă un mai bun acces la uh, finanțare. sistemul financiar um, european e, a ajuns aproape în impas uh, pentru un IMM. De exemplu, dacă mergeți astăzi ca întreprinzător în Spania sau mai rău în Grecia și încercați să obțineți un credit, veți vedea că nu veți reuși absolut deloc. De aceea, cred că această procedură accelerată care este menționată în textul comisiei trebuie rapid să fie lansată, pentru că în uh, țările afectate de criză, uh, e nevoie de o astfel de procedură și se poate învăța mult din experiența celorlalte țări. De asemenea, uh, acest concept uh, deja faimos de one-stop shop, de ghișeu unic, e foarte important pentru ca IMM-urile uh, să aibă posibilitatea prin aceste ghișee unice să uh, primească răspunsurile necesare, să vadă cum pot primi fonduri eventual din alte țări sau din, de la Comisia Europeană informațiile sunt foarte importante aici. Și apoi mai este un subiect care nu pare să joace un rol important în planul de acțiune, cu toate că este un factor important, și anume băncile de investiții care există în multe uh, state membre, dar nu în toate. Dar nu în toate. Acolo unde sunt cunoscute, în Franța, de exemplu, în Germania, Aici, uh, IMM-urile sunt foarte, foarte eficient uh, um, sprijinite de aceste bănci. Și oare nu am putea să uh, extindem activitatea acestor uh, bănci din Franța, Germania, uh, Marea Britanie și în alte țări? Și anume, Poate o astfel de bancă din Germania să susțină prin finanțare o întreprindere din Grecia? În momentul de față nu se poate. Trebuie să ne gândim dacă nu ar fi util acest lucru pe viitor. Uh, și în momentul de față se poartă dezbateri cu Banca Europeană de Investiții pentru ca aceasta să devină, să se implice mai activ în țările puternic afectate, nu direct, ci prin um, înființarea de astfel de bănci de investiții locale și cunoaștem uh, din experiența Jeremy Jessica și a uh, fondului de finanțare cu partajarea riscurilor, avem deja o experiență, o expertiză pe care am acumulat-o și putem să vedem cum putem să o folosim pentru că să punem uh, capital uh, unei țări care, de exemplu, primește capital prin fondurile uh, structurale, dar nu îl poate fructifica și pentru că are nevoie și de cofinanțare și poate trebuie să ne gândim cum putem face acest lucru și dacă mă gândesc la Grecia, uh, Uh, Grecia uh, absoarbe doar 40% din uh, fondurile structurale și mai are doar un an pentru a aloca cei 60% care au rămas. Și problema este că lipsesc banii la nivel local. Deci este momentul acum rapid, urgent să punem la dispoziție, să creăm un astfel de Uh, mecanism um, împreună cu Banca Europeană de Investiții. Am vorbit uh, cu domnul Rahoi, care este uh, foarte deschis, dar Comisia Europeană blochează acest lucru și spun lucrurile foarte clare. Aici e vorba de acțiuni concrete, nu de mari planuri de acțiune. Și atunci cei 11 miliarde care se mai găsesc în conturi pot să fie foarte ușor puși în circulație și folosiți dacă vrem acest lucru. Sigur, Ratingul. Ratingul este și acesta un element foarte important. Este o chestiune elementară și Comisia și statele membre sunt uh, responsabile pentru ca uh, de asemenea toți uh, participanții să primească informații, informații necesare cu privire la obținerea fondurilor. Apoi, birocrația este în continuare o mare problemă pentru toți cei care doresc să înființeze firme, IMM-uri. Pentru că în toate statele membre, toți uh, actorii economici se plâng. Uh, în Grecia, de exemplu, ai nevoie de 20 de semnături ca să poți să înființezi o, o companie. Uh, și în celelalte state e nevoie de multe semnături, de mult timp, uh, birocrația este foarte ridicată și cred că am putea să facem ceva și aici. Am vorbit deja despre directiva privind plățile întârziate. Uh, întârzierea plăților nu este acceptabilă și Comisia trebuie, dacă e necesar, să intervină cu măsuri mai drastice. Un alt punct este regimul fiscal. Avem regimuri fiscale diferite și în vremuri de criză, prin presiunea troicăi asupra Portugaliei, asupra Spaniei, poate pe viitor, în orice caz, în Germania, în uh, Grecia lucrurile stau în felul acesta, am văzut faptul că a, s-a uh, dezvoltat un regim fiscal care face viața IMM-urilor foarte grea. În Portugalia avem o situație paradoxală. Creșterea impozitelor a uh, sufocat atât de mult economia încât s-a Uh, acest lucru a dus la înrăutățirea situației veniturilor la bugetul de stat. Și aici arată foarte clar acest lucru arată foarte clar că politica troicăi a avut uh, exact efectul uh, negativ care nu era dorit și poate conferința președinților ar trebui să ia în discuție uh, acest subiect. Ar trebui să discutăm mult mai critic politica troicăi pentru că lucrurile nu merg bine și nu e nu nu în regulă. Avem nevoie de un, uh, o mai mare transparență în achizițiile publice. Nu vreau să intru aici în detalii, pentru că oricum în alte uh, dosare discutăm acest lucru. Și acum vreau să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor în engleză, pentru că ne cam grăbim, este 16 octombrie și dacă vrem să respectăm calendarul, atunci pe 5-6 noiembrie ne vom reîntâlni aici, vom discuta acest lucru și pe 28-29 vom vota acest uh, aviz. Domnule președinte, aceasta a fost uh, intervenția mea. Good. Well, thank you. Uh, thank Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare și am ascultat uh, ideea corelării cu um, Uh, ceea ce se va discuta în uh, seminarul privind politicile. Este un aspect foarte important pentru economie. Și acum, doamna Haslich. Mm, Mulțumesc. Cred că facilitarea accesului uh, IMM-urilor la finanțări ar trebui să țină cont de uh, diversitatea tipurilor de IMM-uri și cred că uh, va fi dificil să găsim un mod unic de finanțare a acestora. Deseori există probleme uh, legate de lipsa de informații pe care le au IMM-urile despre sursele de finanțare lucru care poate uh, bloca dezvoltarea acestor întreprinderi. Ca urmare, așa cum a spus și colegul meu, trebuie să ne gândim cum putem îmbunătăți situația. Cred că soluția ar fi pregătirea planurilor de afaceri pentru ca creditele care sunt menite să ajute întreprinderile să nu se dovedească a fi o povară. IMM-urile sunt un uh, pilon de bază pentru, pentru economia europeană și trebuie să le susținem. Și o altă idee Există mai multe instrumente de finanțare a IMM-urilor în Europa, însă din cauza uh, lipsei de informații, deseori întreprinderile nu folosesc aceste instrumente sau nu le folosesc eficient. Cred că o mai bună informare privind uh, posibilitățile financiare um, este deosebit de importantă și trebuie să spunem foarte clar acest lucru în raport. Sunt de acord cu ideea că este foarte important să fie înlăturate barierele, mai ales a barierele administrative, obstacolele administrative. Trebuie să facilităm, să simplificăm procedurile pentru că să obții 20 de semnături, 20 de ștampile pentru um, crearea unei întreprinderi mici este mult prea complicat. Ca urmare, este nevoie de simplificare pentru facilitarea accesului uh, întreprinderilor la, micilor întreprinderi la finanțări. Și sunt de acord și cu ideea că trebuie să ne asigurăm că directiva privind întârzierile la plată va fi implementată cât mai rapid posibil, pentru că deseori plățile întârziate uh, creează probleme și chiar falimentează IMM-urile. Iată ce voiam să spun. Îmi cer scuze, dar va trebui să plec foarte curând pentru că am uh, o mm, altă, mm, un alt angajament începând cu ora 12. Știu că este uh, o discuție deosebit de interesantă și aștept uh, cu mare plăcere să-mi aduc contribuția. Mulțumesc! Mulțumesc că ați uh, rămas până la ora aceasta pentru a participa la discuție. Știu că sunteți o susținătoare foarte activă a IMM-urilor și cunoașteți, le cunoașteți foarte bine problemele. Domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că documentul prezentat de raportor este deosebit de interesant și merge mult mai departe de uh, recomandarea inițială a comisiei pe care am considerat-o destul de timid, având în vedere gravitatea situației. IMM-urile sunt scheletul producției și creșterii economice în Europa, iar problemele nu sunt aceleași peste tot, așa cum a spus și doamna Hentlich, uh, există foarte multe diferențe. Cred că trebuie să vorbim despre două grupuri de IMM-uri. IMM-urile tradiționale care se confruntă astăzi cu problema menținerii locurilor de muncă și IMM-urile inovatoare care au mai puține probleme în termen de ocupare pentru că angajații lor sunt în general tineri care tocmai ies de pe băncile facultății. Însă acestea din urmă se confruntă cu mm, probleme de finanțare. Și nu putem să amestecăm aceste două tipuri de IMM-uri care funcționează în baza unor sisteme total diferite. De aceea trebuie să avem o strategie de diversificare, chiar dacă uh, din cauza crizei uh, asistăm la mai multe blocaje. Primul blocaj ar fi fiscalitatea. Și domnul Ceați Marcachis uh, a vorbit deja despre această problemă. Se crede că prin uh, creșterea TVA-ului în Portugalia pentru restaurante s-a trecut de la 13 la 23% și pentru 2013 Comisia uh, preconiza o creștere a TVA-ului cu 9%, însă estimările arată că se va înregistra o reducere cu 2% a veniturilor încasate din TVA. Deci, toate previziunile pozitive sunt de fapt uh, false. A doua idee poverile birocratice care sunt mai grave în unele state membre decât în altele. În Portugalia se poate înființa o întreprindere în 20 de minute prin intermediul unui sistem de tip ghișeu unic care există deja de 8 ani. Și totul se poate face practic foarte rapid. În uh, statele membre există uh, și o problemă legată de accesul la um, împrumuturile bancare și, sigur, problema legată de întârzierea plăților datorate de uh, autoritățile publice. Autoritățile publice nu sunt într-adevăr niște plătitori uh, cu risc, însă sunt niște plătitori care au obiceiul să întârzie cu plățile. Uh, Finanțările. Un alt uh, subiect. Credem că este esențial să se uh, adopte cât mai repede directiva privind întârzierile la plată și cred că Comisia ar trebui să uh, dea dovadă de o capacitate mai mare de inovare. Există ghișee unice, există alte mecanisme deja adoptate, însă cred că trebuie să profităm de această ocazie uh, prin intermediul um, reglementării sectorului bancar, un proces care este actualmente în curs, ei bine, profitând de această ocazie, trebuie să um, tratăm mai bine problematica finanțării IMM-urilor, pentru că băncile mari nu se vor ocupa de Um, clienți mici. Trebuie să găsim niște mecanisme care să poată fi adoptate de către băncile locale, de către băncile mici. Iată ce voiam să spun și îl felicit pe raportor pentru um, uh, activitatea sa. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Rap um, reprezintă DG Enterprise, dar câteva cuvinte și din partea mea. Mă bucur să văd că avem un document atât de larg, de cuprinzător și cred că vorbește foarte bine despre complexitatea și diversitatea surselor de finanțare pentru IMM-uri, de unde importanța punctelor privind informa- informațiile privind uh, rețelele de IMM-uri la nivel european și rolul pe care îl pot avea acestea. Cred că Propunerea analizează o serie de instrumente care pot fi adecvate în funcție de tipurile de uh, întreprinderi. Și cred că se pune foarte bine uh, accentul uh, pe uh, mecanismele de care pot profita mm, întreprinderile inovatoare și mă bucur să văd că sunt uh, uh, amintit, amintite mecanismele Business Angels care uh, încep să fie din ce în ce mai cunoscute. ca niște facilitatori care îi ajută pe cei cu idei bune să le transforme în afaceri uh, de succes, în afaceri viabile. Și cred că pentru aceste persoane care sunt uh, gata să își riște propriile uh, finanțe, uh, ar trebui să există stimulente, să existe stimulente fiscale, măsuri fiscale. În ceea ce privește achizițiile publice, aici cred că ar trebui să lărgim puțin cadrul și să vorbim și despre achizițiile publice inovatoare, pentru că există uh, un instrument uh, uh, care se numește parteneria, care se numește mm, parteneriatul pentru achiziții publice inovatoare și care poate fi utilizat. Un IMM care lucrează cu uh, clienți din uh, sectorul privat uh, întâmpină mai puține riscuri decât cele care nu uh, au în uh, perspectivă colaborarea cu astfel de clienți și trebuie să ne gândim modul în, la modul în care aceste IMM-uri pot profita de acest uh, parteneriat, de acest instrument în cadrul procedurilor de achiziții publice. Domnule Rab, cred că aveți la dispoziție numai un minut sau două și o să vă rog să, să fiți concis și sper să puteți lua cuvântul. Mulțumesc! Uh, Parliament for your support. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru comentarii. Sunt de acord cu faptul că avem nevoie de un plan de acțiune și uh, o să încercăm să vă trimitem informații despre tot ceea ce a întreprins Comisia pentru a facilita accesul la finanțare și noi încercăm de asemenea să informăm companiile despre avantajul de instrumente care le stau la dispoziție și până la sfârșitul lunii octombrie va exista acest uh, one-stop shop, acest uh, punct de informare unic, acest portal uh, internet de asemenea pe tema accesului la finanțare. Vom avea uh, de asemenea informații în ce privește accesul la finanțare de la fondurile structurale, de la Banca Europeană de Investiții și vom difuza aceste informații. Noi vom uh, lucra împreună și cu rețelele de companii pentru a transmite informația. Informarea este elementul cheie. Comia, comisia a început o campanie de informare în statele membre pentru a informa și sistemul juridic din toate statele membre în ce privește ultimele evoluții. Și vrem să mulțumim Parlamentului pentru colaborare. Ne vom gândi și cum putem să îmbunătățim și mai mult accesul la finanțare pe viitor. În ce privește aceste povești de succes, E adevărat că a existat uh, uh, Skype, dar mai sunt și alte povești de succes. Uh, și Angry Birds, uh, acest uh, joc foarte popular, a fost de asemenea finanțat cu fonduri de la Comisia Europeană și și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră pe tema acestui raport. Acum dau cuvântul din nou raportorului și vă reamintesc că avem un calendar foarte strâns, dar vă dau ocazia să trageți niște concluzii. Da, vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru contribuțiile și pentru contribuțiile foarte concrete uh, pe care ai făcut, contribuția ta, de exemplu, Marc, pe subiectul Business Angels. Uh, eu ca și uh, raportor am uh, o, sigur niște limite uh, în ceea ce privește textul, dacă am putea eventual să menționăm aspectele legate de fiscalitate menționate de colegul din uh, Portugalia. Bun, uh, creșterea impozitelor nu înseamnă neapărat că economiei va merge mai bine. Uh, în ceea ce privește calendarul, dragă Malcolm, avem aproximativ o săptămână pentru amendamente, deci suntem puțin uh, presați de timp. Uh, pe 5-6 noiembrie ne reîntâlnim aici și vom vota pe 28-29 noiembrie. Mulțumesc! Well, I know that it's a tight timetable. Um... Da, știu că este un calendar uh, strâns. Îmi pare rău că nu am apucat să traducem avizul pentru această ședință, dar va fi pus la dispoziție mai târziu uh, și cred că va fi util dacă um, colegii vor putea, sigur, uh, să, în măsura în care se poate, să depună amendamentele direct în engleză. Îi mulțumesc și noi vom depune amendamente. Înainte de a încheia ședința, vreau să vă reamintesc tuturor încă o dată și mai ales uh, publicului nostru online că săptămâna viitoare este săptămâna pieței unice. Vor exista evenimente în toate statele membre, știu, se va lansa programul în Parlament uh, luni, știu că mulți colegi vor fi acolo. Noi ne vom reuni luni, pe 5 noiembrie, la ora 3 și vom avea două sesiuni uh, și uh, în ziua următoare, de la 9 la 3. Vă mulțumesc pentru prezență și deocamdată vă urez la revedere.